Mes chers collègues, bonjour. Allez, on va... Bună ziua, dragi colegi, haideți să începem. Jim, il est toujours là. On peut y aller Ah bah oui, discipline. Haideți să începem, să fim disciplinați. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bună ziua, sper că Uh, ați avut un weekend plăcut și iată s-a mai și încălzit. Se adoptă proiectul de ordine de zi dacă nu sunt obiecții. Văd că nu sunt. Procesul verbal a reuniunilor de pe 22-23 ianuarie se adoptă și el dacă nu sunt obiecții și nu sunt. Comunicările președintei nu avem. Și să începem imediat Domnul Vivian de Camp. Mulțumesc, domnul președinte. La punctul 2 de pe ordinea de zi, dacă am înțeles, eu bine, ieri a fost ziua dumneavoastră, ați împlinit 39 de ani și uh, din partea, din partea comisiei, întregii comisiei, uh, vrem să vă urăm la mulți ani. Nu o să vă cântăm la mulți ani, poate Comisia de Cultură, că nu ne pricepem noi la cântat, dar vreau să vă urez multă sănătate, mult succes. Uh, acum, înainte de aniversare, iarăși foarte importantă, vârstă de 40 de ani. Si, chère commission, de me souhaiter mon anniversaire. Mulțumesc foarte mult uh, pentru uh, urări. Dar n-am, n-am ajuns încă la 40 uh, de ani. Sunt încă mai tânără decât domnul Macron, am ajuns la decada 40, la, la, la a patra decadă. Dar, mă rog, mă, mă îndrept cu pași repezi. Oui, voilà, c'est ça. Je vais bientôt, encore un peu, dans, dans quelques années. Allez, on commence par le premier point. Hai să începem cu primul punct de pe ordinea de zi prezentarea de către Comisie privind procedura de reglementare cu control cu privire la examinarea psihologică și a, a aptitudinilor uh, medicale a echipajului de cabină. Comisia ne-a uh, comunicat această măsură de procedu- procedurală înainte ca perioada de examinare să înceapă, pentru ca Parlamentul să-și poată exer- exercita dreptul la informare. Vă reamintesc că Comisia poate să-și modifice în continuare textul. Sper că dezbaterea de astăzi va face ca discuțiile să fie rodnice și va aduce îmbunătățirea acestui dosar în ceea ce privește controlul psihologic și de aptitudine al echipajului de cabină. După prezentarea din partea comisiei, o să deschid dezbaterea în sală și acum domnul Lukin Joachim. Bine ați venit, vă dau cuvântul pentru a ne prezenta toate elementele de care avem noi nevoie. Aveți cuvântul. Thank you and good afternoon. I'm here with my colleagues. Bună ziua, colegul Kivanek de la Comisie și uh, doamna Kivana de la EASA sunt alături de mine pentru prezentarea acestui text, care este un uh, punct uh, de care a urmat uh, a accidentului aviatic din uh, martie 2015, iar atunci a fost publicat un raport de anchetă și a mm, făcut 70 de recomandări de siguranță, inclusiv Comisiei în ceea ce privește regulile cu privire la înștiințarea autorităților competente în ceea ce privește um, sănătatea unui membru al echipajului, asta după accidentul la German Wings, și uh, apoi uh, în conformitate cu um, rezultatele acestei anchete, am avut uh, un, uh, une, o, o echipă de control de la German Wings, uh, din domeniul medical uh, și așa mai departe, care și-a prezentat raportul în iulie 2015 cu șase recomandări. Majoritatea recomandărilor uh, fusese deja acoperită de uh, avizul EASO 09 pe 2016, iar uh, aceste schimbări se referă la controlul medical pentru cei care au um, certificate medicale, inclusiv teste de dopaj și um, examinatorii apoi trebuie să raporteze autorităților uh, naționale uh, în, pentru a preveni frauda. Apoi, calitatea controlelor medicale trebuie să fie asigurată și ea, iar uh, regulamentul care a reieșit de pe urma acestui aviz va intra în vigoare în vara lui 2018. Textul juridic pe care vi-l prezint eu astăzi dorește să aplice cele două recomandări rămase. Prima se referă la introducerea unor teste de dopaj și de um, alcoolemie ca parte a programului și uh, apoi uh, evaluarea de după accidente sau de după rezultate pozitive la teste. Iar a doua recomandare a fost de a introduce sisteme de sprijinire a piloților uh, în ceea ce privește programele de sprijin în cadrul unui, într-un cadru de sprijinire și fără să se Uh, submineze principiile existente. Pentru a aplica aceste reglementări, agenția a pus la punct un plan de acțiune sprijinit de comisie în octombrie 2015. Amendamentele propuse au fost discutate cu toate părțile implicate prin, uh, în intermediul uh, unor seminarii între 2015 și 2016 organizate de EASA. Iar uh, propunerea legislativă se bazează pe avizul 14 pe 2016 al EASA, unde se adaptează uh, regulamentul 965 uh, pe 2015, pe 2012, mă scuzați. Și uh, uh, pe 8 decembrie, ASO, 8 decembrie 2016 ASO a prezentat un aviz privind controlele medicale, iar apoi acest lucru a fost, a fost discutat la patru reuniuni ale Reasa și după discuții în februarie a rezultat uh, regulamentul din avizul 2014, uh, uh, după ce se va finaliza procedura de control. În ceea ce este conținutul, se propun schimbări la regulile de aplicare privind operatorii aerieni, precum urmează. În primul rând, măsuri preventive, mai ales o evaluare psihică, psihologică a echipajului de bord înainte de începerea zborului. Deci, liniile aeriene europene trebuie să pună la punct un sistem de examinare psihologică a piloților care trebuie să se facă uh, în, uh, înainte de a zbura pentru prima dată pe linia aeriană respectivă. În al doilea rând, accesul la programe de sprijin pentru echipajul de bord. Deci, liniile aeriene europene trebuie să pună la punct aceste programe pentru piloți bineînțeles în uh, condiții de, condi- de confidențialitate și care le permite să își ia liber o anumită perioadă. În al treilea rând, teste de uh, alcoolemie și de dopaj uh, în momentul angajării, iar uh, aici trebuie să fie pus la punct un sistem pentru astfel de teste pentru pilot și echipajul de cabine care trebuie să se facă înainte de a începe primul uh, zbor comercial, înainte de primul zbor comercial cu respectiva companie. Uh, al doilea set de măsuri sunt măsuri uh, de corective sau de urmare, cum ar fi uh, teste de alcoolemie și de dopaj pentru echipajul de bord și piloți. Trebuie să existe un sistem pentru această testare a piloților și a echipajului de bord care să se facă în mai multe cazuri. De pildă, după un incident uh, grav, în al doilea rând după un accident, în al treilea rând după o suspiciune rezonabilă și Uh, neanunțat uh, după o perioadă de reabilitare și după întoarcerea la locul de muncă. Iar apoi, ca măsură complementară, vor exista și uh, testări ale alcoolemiei a echipajului de bord și piloților pentru a asigura un nivel superior de siguranță. Iar această ultimă măsură permite testarea uh, arbitrară a echipajului de bord pe, și se, apoi se stabilește un nivel de risc. În unele state membre, aceste teste aleatorii sunt uh, deja făcute cu succes, uh, de pildă de către poliția aviatică în um, Olanda, pentru a permite statelor membre să folosească în continuare astfel de structuri bine puse la punct. Propunerea permite testarea uh, dacă testarea să fie făcută de alte oficialități autorizate în afara cadrului acestor inspecții Deci uh, um, se pot face și teste de uh, uh, dopaj. Dacă, dacă, se vor, dacă se fac și teste de dopaj care nu sunt teste alcoolemie, trebuie să fie înștiințată comisia de acest lucru și pentru a evita amendamentele ulterioare, prevederile avizului 15 um, pe 2016 ce se referă la sistemele de evitare pentru, pentru aeronave cu dimensiune, cu dimensiune mare să fie introduse aici. Adoptarea regulilor vor pune la punct aplicarea rezultatelor acestui grup de lucru al uh, German Wings și va reprezenta un mare pas înainte în ceea ce este îmbunătățirea siguranței aviatice în Uniunea Europeană. Merci beaucoup pour vos propos. Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul uh, în sală, începând domnul Wim Van den Kamp. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, e o reuniune foarte utilă cea de astăzi în, uh, în cadrul procedurii de scrutin, de control, putem vedea ce face comisia în acest caz, ce a făcut în, uh, împreună cu EASA. Aceasta este o procedură pozitivă, unde noi putem uh, evalua situa- situația și mulțumesc comisiei și uh, domnului care a avut cuvântul, care ne-a făcut prezentarea, pentru o prezentare atât de clară privind uh, aceste măsuri care, sau, care trebuie să se ia după acest accident tragic, unde, după cum se știe, au murit foarte, mult, uh, foarte mulți școlari, foarte mulți copii din Germania. Acum, mie nu mi-e clar dacă vorbim aici uh, doar de teste de alcoolemie sau și teste, testarea altor droguri. Uh, Uneori oamenii nu sunt neapărat, uh, n-au băut, nu sunt alcoolici, dar sunt sub influența unor droguri. Atunci intră și aceste teste de dopaj, de planul de testare al comisiei, care a fost uh, pus la punct împreună cu EASA. În al doilea rând, ce facem cu persoanele care suferă de depresie? Am înțeles că Parlamentul Mm, am înțeles că unele probleme nu vin neapărat de la consumul, sau în acest caz problemele nu vin neapărat de la, uh, alcool, de la alcoolism sau dopaj, ci de la depresie. Poate că se regăsesc așa în text, dar în text n-am văzut eu. Și a treia întrebare are o legătură tot tangențială cu aceste lucruri. Aceste reguli o să se regăsească în regulile de siguranță generale, dar cu ocazia acestei tragedii, problema a fost că nu s-a putut deschide ușa în, uh, în cabina pilotului. Ar putea să ne, ar putea să ne explicați cum, ce, cum rămâne cu această problemă, faptul că a fost blocată ușa și nu s-a putut intra, dacă există și prevedere în acest, în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Domnul Hertog. von meiner Seite. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu comisiei. Cred și eu că propunerile sunt um, încă un pas înspre îmbunătățirea structurii, arhitecturii de siguranță în domeniul aviatic în Europa. Sunt de acord cu colegul Van de Camp că, în, um, că astfel de măsuri pot contribui uh, la evitarea unor incidente similare în viitor și cred că le merităm asta, cred că le datorăm asta familiilor victimelor. Apoi, uh, companiile aeriene urmează să creeze, să pună în aplicare măsuri de sprijin pentru piloți, astfel încât uh, ei să aibă sprijin în cazul în care au probleme cu sănătatea sau Uh, se află în situații dificile pur și simplu în viața lor uh, privată sau profesională. Noi solicităm de asemenea EASA să publice cât se poate de repede regulile detaliate și să se bazeze pe bunele practici, practici existente deja în programele existente. Și aș vrea să uh, mă refer la Uh, inițiativa um, uh, de sprijin uh, reciproc între piloți este um, o inițiativă în care atât piloți cât și medici um, interacționează și își oferă sprijin. Mulțumim, domnule Ertug. Doamna Meissner, aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu am reușit să ascult tot ce a spus comisia pentru că am avut alte, și o altfel discuție, dar știu că important este că în urma prăbușirii avionului German Wings este clar că trebuie verificată sănătatea, sănătatea um, medicală, într-adevăr, a pilotului, dar uh, aici pare să fie implicat întregul uh, echipaj. Întregul echipaj este uh, Uh, verificat pentru a, pentru a ne asigura că nu consumă droguri, alcool și nu au probleme psihologice? Uh, problemele psihice au jucat un rol la acest uh, incident, însă apoi dacă cineva are probleme psihice poate lua totuși anumite medicamente sau nu? pentru că pot exista mm, probleme psihologice la echipajul de bord sau la uh, piloți și poate că au nevoie de anumite medicamente. Când sunt verificați, este permis un anumit tip de medicație. Deci, bineînțeles, pe de o, altă, pe de o parte dorim ca uh, zborurile să fie sigure și să nu se întâmple ca în cazul German Wings, în care acest pilot uh, a prăbușit intenționat avionul și a luat cu el uh, sute de oameni, dar pe de altă parte mm, nici nu vrem să uh, punem o presiune prea mare pe um, echipaje. Din câte am înțeles, pentru uh, piloți, uh, alcoolemia trebuie să fie de 0 la 1000. Uh, același lucru este valabil și pentru um, uh, echipajul de bord. Uh, și apoi, uh, Um, există piloți, dar există și femei pilot. Um, o um, femeie pilot care este gravidă, de exemplu, cât timp poate să uh, mai piloteze? Mulțumim, doamna Meissner. Doamna Kilonen, aveți cuvântul. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, komissiolta kysyisin. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. O scurtă întrebare către comisie. în ceea ce privește tocmai acest uh, accident uh, atât de dramatic uh, al zborului German Wings. Dincolo de măsurile pe care le-ați prezentat, v-ați gândit dacă am putea avea în vedere și alte măsuri pentru a preveni acest tip de accident? din punct de vedere tehnic, de exemplu. Există poate soluții, un acces la cockpit pe altă cale, există vreo idee în acest sens? Iar apoi, din nou, în ceea ce privește prevenirea unor astfel de accidente, și asta afectează întregul sector al transporturilor, S-a gândit Comisia să include și alte tipuri de transport, uh, transportul feroviar, de exemplu, sau altele. Mă gândesc în general la transportul de pasageri. Avionul, uh, trenul, autobuzele, autocarele. Există propuneri de măsuri pentru a evita o astfel de tragedie și în alte tipuri de transport? Mulțumesc. Aș avea și eu câteva întrebări uh, de ordinul detaliilor. Întâi ați vorbit despre testele de alcoolemie. Ele ar fi aleatorii și aș vrea să știu cum ar fi organizate în mod concret. Alcolemia limită va fi fixată, să spunem, 0, 5 grame pe litru? sau Deci va fi fixată această alcoolemie sau statele membre vor trebui să uh, stabilească limitele? Iar apoi aș vrea să știu ce înseamnă evaluare psihologică. În mod concret, ce include această evaluare psihologică? Iar apoi uh, vor exista anumite standarde la nivel european și putem să fim siguri că aceste teste vor elimina uh, persoanele de care, să spunem așa, ne temem? Și cum vor fi puse în practică aceste standarde uh, europene? Cum vom armoniza uh, toate aceste măsuri? Domnule Riche, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, Comisiei și Agenției pentru munca depusă. Într-adevăr, este înfricoșător că această muncă intervine în urma unui groaznic incident. Câteva chestiuni ce țin de norme și de organizare. În primul rând, cine determină natura testelor? Deci, la fiecare test ce se, pentru, pentru ce se va testa, ce fel de substanță psihoactivă, alcool în regulă, dar mai sunt și multe alte substanțe psihoactive. Unele sunt uh, medicamente și altele sunt stupefiante. Cine va face lista? Lista va fi obligatorie sau va fi facultativă? Deci se poate, trebuie testat tot sau se poate testa numai o parte? Apoi, dacă am înțeles corect, um, asta ține de statele membre. Deci dacă practicile sunt foarte diferite între statele membre, Comisia va putea oferi oarecare stimulente de uniformizare, iar apoi cine din statele membre, care este autoritatea din statele membre care controlează? O a patra întrebare. Comisia propune măsuri de exemplu, dacă testul uh, iese pozitiv, compania, statul membru sau comis, uh, vor decide ce se face sau comisia va prevedea ceva. Bun, dacă găsești, de exemplu, un pilot cu o alcoolemie enormă, bineînțeles că nu îl uh, lași să se urce în avion. Dar dacă este cineva prins, să spunem, la coborârea dintr-un, după un zbor sau în afara timpului de zbor, vor exista măsuri? Apoi, um, verificările vor fi aleatorii sau până la urmă întreg personalul va fi fost verificat la un moment dat? Pentru că, da, pot să fiu alcoolic și să reușesc să nu fiu prins, sau, pe de altă parte, să fi băut prea mult odată și asta să nu corespundă cu uh, ce se întâmplă de obicei. Deci, um, mă întreb dacă există o listă de bune practici și o stimulare de a le pune în aplicare sau se va merge mai mult în detaliu și începește controlul și controlul celor care controlează. Și o ultimă întrebare. Pentru zboruri cu plecare de pe aeroporturi europene de către companii care nu sunt europene? Va exista posibilitatea verificării personalului navigant? Mulțumesc, domnul Koch are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și ASA și comisiei. Am o problemă. Piloții sunt ca șofer de camion. Dacă un șofer de camion și-a pierdut permisul. Există și pilot care sunt șoferi de camion, dacă cineva își pierde, sunt și, uh, mă scuzați, sunt și uh, șoferi în trafic și dacă îi se ia unui pilot uh, carnetul pentru uh, consum de alcool în trafic, îi se ia și dreptul de a zbura? Uh, mulțumesc, domnul Deli. O întrebare foarte pe scurt. Când vorbim despre teste, de exemplu, teste de sânge pentru a se verifica substanțe, um, concentrația de substanțe psihoactive, atunci uh, um, poate un pilot sau un membru al uh, echipajului de zbor să refuze să se supună unui astfel de test. Pentru că există standarde în legislația muncii pe alocuri Um, care permit uh, angajaților să refuze un astfel de control dacă e vorba de ceva mult prea invaziv. Mă gândesc că aici ar trebui să fie diferit, însă mă întreb dacă există oportunitate pentru piloți sau membrii de echipaj să refuze aceste teste și care ar fi consecințele. Mulțumim, domnule Deli. Domnule Marinescu, aveți cuvântul. So, as far as I know... Mulțumesc, doamnă președinte. Din câte știu eu, Comisia, împreună cu EASA, pregătesc un program pentru a veni cu uh, actele delegate și de punere în aplicare pe baza noului regulament de bază, care va fi publicat cândva în iunie în monitorul, în jurnalul oficial. Întrebarea mea este când este programată legislația secundară um, dedicată pentru subiectul actual, pe baza noilor prevederi din regulamentul de bază. Mulțumim foarte mult, domnule Marinescu. Înainte de a da cuvântul pentru răspunsuri invitaților noștri, doresc să uh, le urez bun venit invitațiilor noștri de la uh, Universitatea de la Leuven, studenți de sociologie. Să nu vă temeți de noi, bine ați venit la Comisia de Transport. Iată-i, viitorul Europei. Voilà, vous avez été invité par monsieur. Sunteți invitații domnului Belet. Bun venit la comisia noastră. În regulă. Continuăm cu răspunsurile din partea Comisiei Europene. Deci dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc. Voi încerca să răspund la întrebările ce mi-au fost adresate mie. Întâi a existat întrebarea dacă textele vor fi de alcool, droguri sau uh, ambele. Am să încerc să clarific. În anumite situații vor fi testări sistematice de alcool și uh, droguri, substanțe psihoactive. La uh, angajare, după un accident sau incident sau pe baza unor suspiciuni rezonabile. Oricare dintre aceste circumstanțe vor duce la o testare atât pentru alcool cât și pentru uh, droguri. Vor fi de asemenea verificări neanunțate uh, după reabilitare. Deci pentru a verifica dacă un pilot poate să uh, conducă un avion. Apoi, sub programul REM, verificările, testările aleatorii, regulamentul va impune statelor membre să facă testări de alcoolemie. Asta se va face în toate statele membre. De asemenea, există posibilitatea acordată statelor membre, dacă doresc asta, să facă verificări aleatorii de uh, substanțe psihoactive, de droguri. Dar asta vor decide statele membre. Au fost câteva întrebări ce, țin, ce țineau de mm, problema depresiei, ce se poate face. Din acest, aici aș vrea să revin la ce spuneam la început. Nu este singurul act normativ în urma task force-ului uh, pentru task force-ului German Wings. Uh, dumneavoastră ați analizat deja Uh, urmarea avizului 09-2016, uh, care se referea la verificările medicale, uh, nevoia de a se face anumite examinări, solicitarea de a raporta consultări medicale mm, incomplete și așa mai departe. Deci, toate aceste elemente um, ce ar fi împiedicat pilot să se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu pilotul acesta de la Germanwings, care sufera de depresie și și-a ascuns depresia față de angajator. De asemenea, măsuri pentru piloți care suferă de depresie, uh, pentru ca ei să aibă cui să adresa, uh, cu cine să vorbească și să se bucure de sprijin. Acum, întrebările mai ușoare, dacă piloții non-europeni vor fi verificați și ei? Răspunsul este da. Deci testarea nu se ține de, nu ține numai de liniile aeriene europene, ci acest uh, program REM uh, se referă și la piloții liniilor aeriene externe. Uh, se pierde licența de pilot dacă pierzi carnetul de conducere? Da, dar asta nu este în avizul actual, ci se, găsește acest, se regăsește acest lucru în Uh, reglementările pentru zbor, verificările aleatorii uh, vor fi, după cum spune numele, aleatorii uh, pe baza unei evaluări de risc. Pe de altă parte, teste, testările la angajare, suspiciune sau după un incident vor fi sistematice. Deci se va testa tot ce este pe listă. De exemplu, cineva care vrea să se angajeze la o linie aeriană va fi testat. Ce se întâmplă dacă testul este pozitiv? Ei bine, prima consecință este că nu uh, uh poți uh, să te urci în avion, iar uh, Apoi intervin măsurile ce țin de licența, unui, uh, licența de zbor ale unui pilot, dar ele nu sunt prevăzute aici, ci într-o reglementare specială. A fost o întrebare dacă vor fi testați numai piloții sau și echipajul de uh, echip, întregul echipaj de zbor, testele pentru substanțe psihoactive la angajare după incident, sau la, pe bază de suspiciune, toate aceste teste vor fi uh, atât pentru pilot cât și pentru uh, echipajul de bord. Ce se întâmplă dacă cineva refuză să fie testat? este considerat un test negativ și persoana nu poate să zboare. Bineînțeles, apoi uh, rămâne de văzut uh, ce treb- care ar fi consecințele, dar în mod clar uh, persoana nu ar mai putea să-și exercite funcția. Vor fi reguli detaliate pentru programul de sprijin Asta a fost una dintre întrebări. Aici aș dori să uh, îi las pe cei uh, de la EASA să răspundă. Thank you very much. Um, I, let me just uh, explain. Mulțumesc. Aș vrea să vă explic ce, cum va arăta uh, programul de sprijin. Deci, pentru programul de sprijin, funcționarea acestuia, bineînțeles, va ține cont de toate bunele practici existente în Europa. Când am dezvoltat acest, când am lucrat la acest uh, aviz, am făcut o evaluare în detaliu a tuturor programelor de sprijin existente în Europa astăzi și ne-am dat seama că nu există o soluție pentru uh, toate uh, situațiile. Există diferite tipuri de program care funcționează foarte bine și vom permite continuarea lor. Un lucru pe care l-au în comun toate programele este că asigură confidențialitatea. Însă, trebuie să existe o prevedere că, în anumite cazuri, confidențialitatea poate fi uh, încălcată, astfel încât să poate fi autorizate autoritățile care uh, acordă licențele. Um, s-a vorbit despre acest um, forum SPSSI. Um, noi sprijinim acest for. Ați vorbit despre un standard pentru evaluările psihologice în Europa. În evaluarea de impact pe care am făcut-o și în proiectul de regulament, noi am considerat că nu trebuie să existe un standard unic. O evaluare psihologică este o cale de a selecționa un pilot și, bineînțeles, um, modul de lucru variază, factorii de stres variază în funcție de tipul de um, companie aeriană pentru care lucrează un pilot. Important este ca evaluarea psihologică să fie uh, supravegheată de un, psiholog, de un psiholog care să aibă cunoștințe în domeniul aviației. Asta am încercat să introducem în text. Mulțumim foarte mult Comisiei pentru toate aceste informații. Vom continua, în orice caz, să urmărim îndeaproape acest dosar. Doamnă Meissner, doreați să mai interveniți? Da, numai pentru că mă interesa într-adevăr ce se întâmplă cu femeile pilot gravide. La această întrebare nu am primit un uh, răspuns. Pentru că există anumite meserii în care sunt impuse restricții. Domnule Van de Cam, doreați mai multe detalii cu privire la o întrebare. Eu am adresat o întrebare în legătură cu ușa de la cabina pilotului, dacă vă aminte, deci vreau să vă reamintesc despre asta era vorba. Accesul la... Domnule Joachim, veți răspunde acum la cele două întrebări. Prima, referitoare la femeile însărcinate, pilot. Și a doua întrebare referitoare la faimoasa ușă din cabina pilotului, din cockpit. Referitor la femeile însărcinate, nu este deloc subiectul acestui regulament. Există reguli referitor la acest lucru, însă nu le cunosc astăzi, dar bilateral vă pot informa în legătură cu regulile în vigoare, în legătură cu uh, perioada uh, în care femeile însărcinate pot pilota un avion. Și acum, referitor la protecția datelor, să nu uităm că aici e vorba de uh, informații legate de centrele de informare pe care le-am adoptat acum ușa de la cabina pilotului. Nu e o chestiune pe care am încercat noi să o soluționăm în acest uh, proiect de implementare, acest proiect de regulament. Voi cere detalii de la agenție pentru a vă spune ce s-a întâmplat cu problema accesului, cu ușa. Mulțumim foarte mult! Referitor la ușa de la cabina pilotului, vă aduceți aminte, după accidentul German Wings, EASA a publicat uh, pe site un buletin cu informațiile de siguranță și în acel buletin de siguranță recomandam ca două persoane să fie întotdeauna în cabină în orice moment. Asta a dus la multe uh, alte întrebări din partea părților uh, interesate în domeniul aeronautic. Vorbeam, am spus că era vorba de uh, 5.000 de persoane care au răspuns la sondajul nostru, membri ai echipajului, piloți, uh, angajați, au spus că această soluție de a avea tot timpul două persoane în cabină nu e cea mai adecvată și că ar trebui să facă o evaluare de, a riscului companiile aeriene însele și să țină cont de mai multe lucruri. Știu exact uh, cine e uh, Uh, în echipajul de zbor uh, respectiv, dacă un uh, pilot rămâne, copilotul poate iese. Ce se întâmplă dacă ai, de exemplu, un echipaj de zbor care se schimbă de foarte multe ori? Poate că atunci e bine ca locul acesta, deci acest post al persoanei care trebuie să rămână tot timpul în cabină să fie afectat unei persoane bine cunoscute. În vara anului 2016, ea s-a publicat un alt buletin cu informații de siguranță, cu lămuriri la toate aceste probleme și la toate aceste întrebări pe care le-am primit în legătură cu uh, ușa la cabina pilotului și cu prezența două persoane. Deci v-aș uh, ruga să citiți și dumneavoastră acest buletin uh, de informații uh, cu privire la siguranță uh, publicat de EASA. Mulțumim foarte mult pentru răspunderi. Moi, j'aimerais que... Două mici observații. Referitor la femeile însărcinate care pilotează avionul, eu aș vrea această informație să fie pusă la dispoziția tuturor membrilor comisiei noastre. E o chestiune prioritară pentru noi. Și acum, referitor la răspunsul oferit de EASA, pe mine mă deranjează puțin un lucru. Ați spus că cereți companiilor aeriene să facă un studiu, să evalueze riscurile, după care se va lua o decizie. Eu cred că rolul ASA tocmai e să anticipeze situația. Poate că ar trebui să vorbească cu companiile aeriene. Dumneavoastră ar trebui să faceți acest studiu și nu companiile aeriene. Vorbim de reglementarea viitorului aici. Eu sunt companie aeriană, spun, nu nicio problemă, circulați tot înainte. Dacă facem așa, nu se va modifica nimic. Dumneavoastră sunteți Agenția Europeană de Aviație, deci această problemă e răspunderea dumneavoastră. Cu siguranță vom avea și alte întrebări pe care vi le vom transmite și în orice caz ne vom informa în continuare cu mare atenție cu privire la toate aceste chestiuni. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Urez bun venit reprezentantului Curții Europene de Conturi. Bine ați venit. Văd că sunteți uh, o echipă destul de numeroasă. Acum îi dau cuvântul domnului George Pufan, raportor. Dumneavoastră sunteți raportorul special al Curții de Conturi Europene cu privire la cerul unic european. Aveți 10 minute pentru a ne face această prezentare, după care vom avea o sesiune cu întrebări și comentarii din partea colegilor pentru o discuție în comun. Vă dau cuvântul preț de 10 minute și dau drumul și la un cronometru. Bună ziua! Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, membri ai Comisiei de Transport și de Turism, doamnelor și domnilor. Transportul aerian e o componentă importantă a pieței uh, unice europene, deoarece încurajează mobilitatea persoanelor și a bunurilor. Însă, securitatea și eficacitatea fluxurilor de circulație aeriană necesită intervenția gestionarilor de trafic aerian, GTA, gestionarea traficului aerian, care are trei funcții esențiale. Să asigure separarea între aeronave, să echilibreze oferta de control a circulației aeriene și cererea de zboruri și uh, să furnizeze informații aeronautice utilizatorilor spațiului aerian. Traficul aerian e gestionat în mod rațional la nivel național, într-un mediu fragmentat și monopolist. Când fragmentarea în mici uh, unități organizate în funcție de demarcările naționale, spațiul aerian internațional limitează integrarea, interoperabilitatea și posibilitățile de a face economii de scară. Mai mult, pentru fiecare țară e nevoie de un singur prestatar de servicii de navigare aeriană, PSA. Atunci când concurența e scăzută sau inexistență, apar situații de uh, quasi monopol și astfel prestatarii practic dictează, stabilesc uh, singuri condițiile de gestionare a traficului aerian. Și această situație a dus la apariția de întârzieri, și a dus la sporirea costurilor de trafic aerian. Costuri care trebuie, bineînțeles, suportate de utilizatorii spațiului aerian. Inițiativa Cerul Unic European a fost uh, lansată pentru a îmbunătăți performanțele globale de gestionare a traficului aerian, prin transferarea anumitor competențe care țineau înainte de practica interguvernamentală, practici care au devenit acum europene. Această inițiativă a fost lansată oficial în 2004 și conținea niște reguli comune aplicabile întregii Uniuni Europene, precum și un program de modernizare tehnologică prin proiectul CESAR, adică Cerul Unic European uh, ATM Research. Inițiativa a avut și sprijin financiar și obiectivul general vizat a fost îmbunătățirea securității și performanței în gestionarea traficului aerian. Și asta a dus la o serie de obiective cum ar fi în 2005, anul 2005 a fost stabilit an de referință, se dorește să se reducă la jumătate costurile de gestionare a traficului aerian și să se reducă și daunele asupra mediului, îmbunătățindu-se în același timp securitatea. Între 2004-2020, suma totală e de 3,8 miliarde de euro, uh, defalcate uh, aceste sume într-o fază inițială, inițial 1,3 miliarde și 2,5 miliarde ulterior. Cum uh, am făcut auditul nostru? În timpul acestuia am examinat printre altele următorul lucru. Am vrut să vedem dacă inițiativa Cer Unic European se justifică și în ce măsură componentele sale, sistemele de performanță și de mm, planificare, blocurile funcționale de aer, de spațiu aerian și etapele de dezvoltare a proiectului SESAR, să vedem dacă acestea au dus la o mai bună gestionare a traficului aerian în Europa. Se prevede ca faza de desfășurare a proiectului SESAR să fie auditată de către curte la începutul anului 2018. Pentru realizarea acestui audit, am vizitat mai multe organisme europene care joacă un rol cheie în domeniul aviației, în cinci state membre, Spania, Franța, Ungaria, Suedia și Marea Britanie. De asemenea, am uh, luat legătura cu mai mulți actori importanți din mediul uh, industrial. Care sunt constatările noastre? Inițiativa Cerul Unic European se justifică pe de-a dreptul, deoarece monopolurile naționale și fragmentarea sectoarele industriale uh, duceau la o dezechilibrare a traficului, uh, a gestionării traficului aerian. Sunt niște măsuri coerente pentru a corecta uh, defectele pe care le-am observat. S-au stabilit niște obiective când uh, traficul era în creștere. După ce uh, uh, cererea a început să scadă, deci aceste obiective din 2005 nu mai sunt realizabile în practică, cum ar fi să se reducă cu jumătate costurile de gestionare a traficului aerian. Sunt niște obiective care nu mai și-au Uh, rostul, cum ar fi și uh, triplicarea capacității. Am uh, constatat că sistemele de performanță și de tarificare din cadrul inițiativei au înlesnit apariția unei culturi a transparenței în ceea ce privește pe prestatarii de servicii de navigare aeriană, însă totuși există și probleme. Târzierile sunt superioare obiectivelor stabilite în planul de performanță, și acestea au tot uh, crescut de când uh, în 2013 ajunsese la nivelul cel mai scăzut. Acum, în ceea ce privește ratele tarifelor, uh, scăderea aici nu a fost decât de 4% între 2011 și 2014. Și asta dincolo de obiectivul definit de comisie. Mai mult, procesul de adoptare a obiectivelor pentru sistemele de performanță e, în, e destul de anevoios. Deci există întârzieri, cum spuneam, creșterea traficului nu e foarte consistentă și de aceea rezultatele obținute nu sunt așa de bune. Blocurile de spațiu funcționale, principalul instrument pentru a soluționa problema fragmentării, nu s-au dovedit uh, eficace pentru a face față problemei uh, uh, legate de prestările de servicii sau de achiziționările publice de echipamente. A ajuns mai degrabă să fie un fel de cadru de cooperare între statele vecine. Ceea ce e un rezultat bun, e drept, să nu e rezultatul pentru care au fost create aceste blocuri. De asemenea, am observat că autoritățile naționale de supraveghere întâmpinau dificultăți în a-și îndeplini obiectivele, misiunea de supraveghere. Nu au resursele necesare pentru a o face și nu dispun de o independență deplină față de prestatarii de servicii de navigare aeriană. Ceea ce privește SESAR, părțile participate au fost angajate să se angajeze în cadrul unui plan tehnologic comun și în faza de dezvoltare s-au coordonat uh, centre de cercetare care erau fragmentate. Întreprinderea SESAR publică regulat și documente cu privire la îmbunătățirile tehnologice și operaționale. Soluțiile SESAR, așa se numesc aceste documente. La lansarea sa inițială, proiectul a evoluat și în ceea ce privește calendarul și amploarea financiară, toate aceste elemente au fost uh, extinse și prelungite. Din 2016 încoace, doar o parte din planul director de gestionare a traficului aerian a fost executat, iar termenele de realizare au fost amânate pentru o, anul 2035 în loc de 2020. Am formulat de asemenea o serie de recomandări la sfârșitul auditului pentru a remedia lacunele constatate. Am cerut Comisiei să revizească obiectivele de nivel înalt din cadrul cerului unic european pentru a se asigura că aceste obiective să fie suficient de ambițioase pentru a îmbunătăți performanța. Și acestea ar trebui să fie strâns corelate cu uh, Um, obiectivele legate de performanță și să fie totul cuantificabil. Comisia ar trebui să evalueze dacă actualele obligații în ceea ce privește blocurile de spațiu aerian funcționale reprezintă într-adevăr o plusvaloare și să analizeze alte acțiuni strategice pentru a pune capăt fragmentării. Și dat fiind că autoritățile naționale de supraveghere vor trebui să fie pe deplin independente și să aibă capacitatea de a-și îndeplini funcția, statele membre trebuie să se asigure că, într-adevăr, aceste autorități au resursele și independența suficientă. ar trebui de asemenea să, se aprob- să asigurăm și aprobarea planurilor și inspecțiile ar trebui să se facă mult mai bine în ceea ce privește sistemul de tarificare. Referitor la următoarea perioadă de referință, Comisia ar trebui să verifice dacă anumiți indicatori de performanță, indicatori cheie de performanță, sunt adecvați sau să-i modifice, dacă nu e cazul. Cu privire la asistența oferită de Uniunea Europeană în domeniul cercetării în cadrul gestionării traficului aerian, Propunem să se continue această finanțare după 2024, însă asta trebuie să se justifice în mod adecvat. De asemenea, trebuie să se stabilească dacă întreprinderea comună SESAR, adică un organism care are un mandat temporar, este instituția, este organizație adecvată pentru a gestiona cercetarea pe termen lung. Acum, în ceea ce privește mm, responsabilitatea SES. Ar trebui stabilit un buget, un plan director și întreprinderea comună trebuie să comunice informații în legătură cu uh, fiecare etapă. Comisia trebuie să acorde în mod prioritar asistență pentru a găsi niște soluții de cercetare și dezvoltare care să descurajeze fragmentarea și să încurajeze concurența. Dacă se găsesc astfel de soluții, credem că va fi posibil să uh, ne bazăm pe rezultatul pozitiv al inițiativei Cer Unic European. Și astfel vom putea ajunge la o adevărată unificare a cerului uh, și spațiului aerian unic european. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, destul de densă, care ne-a adus foarte multe informații și acum vom începe dezbaterea. Începem cu domnul Marinescu, colegul nostru. Aveți cuvântul, domnule Marinescu. Mulțumesc, doamnă președinte. I'm hearing this. E a doua oară când uh, aud această prezentare, fiindcă a fost deja ținută la cont. Și, cum am mai spus deja, este un raport foarte bun, uh, după părerea mea. Am fost foarte surprins când uh, l-am citit, fiindcă e făcut foarte bine, cu multă seriozitate. S-au ținut cont de toate observațiile de la părțile implicate. Deci, după părerea mea, este un raport foarte bun cu uh, concluzii și recomandări uh, nimerite și a fost luat uh, în serios de Parlament cât și uh, de furnizori de servicii. Comisia Cont va organiza un atelier privind cerul unic și uh, Cesar pe 26 aprilie, pe, prin Cesar, mă scuzați, și uh, uh vor uh, fi invitați și membrii Comisiei TRAN uh, și toți cei implicați, bineînțeles, iar miercuri am fost invitat la Madrid la reuniunea a șase, deci furnizorilor de servicii europeni pentru a discuta despre acest studiu, despre proiectul pilot privind noua arhitectura spațiului aerian și sper că după această discuție și după alte discuții care, pe care le-am avut în ultimul timp, vom avea ocazia să introducem uh, concluziile acestui studiu și nu numai, alte propuneri venite de la părți, de la toate părțile implicate și comisie, consiliu și așa mai departe. Și uh, vom uh, putea deschide negocierile privind SES2, fiindcă, după cum știți, uh, acestea sunt blocate deocamdată. Cerul european unic, deci uh, Uh, poate că putem deschide aceste discuții care deocamdată sunt blocate și să introducem acolo toate aceste uh, și în, în raport toate aceste recomandări. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Marinescu. Domnule er- Ismail Ertug, vreți să luați cuvântul? Doamna Meisner, aveți cuvântul. Ähm, mulțumesc și mulțumesc pentru această prezentare. E interesant de văzut cum poate calcula Curtea de Conturi eficiența. Este mm, interesant pentru noi, colegul Marinescu, dar și eu așteptăm de mult să avem acest cer unic european și um, întotdeauna e bine să știi când uh, ce ai făcut până acum nu a fost uh, bine. Obiectivele sunt cele corecte, dar poate că modul în care am vrut să le atingem nu. Multe lucruri s-au îmbunătățit, le-ați menționat și dumneavoastră, însă lucrurile nu sunt așa de, într-o situație așa de bună precum ne-am dorit. Am văzut că multe lucruri nu funcționează. Eu sunt din Germania. Germania uh, și Franța să fie în același fab, în același bloc Uh, este complicat, sunt două națiuni uh, cu personalitate puternică, să spunem așa, fiecare crede că are dreptate. Uh, dar um, știu că, de exemplu, unele rute pe alăt, uneori sunt în zigzag. Un pilot mi-a explicat la un moment dat că din Bilbao la Frankfurt trebuia să zboare pe niște căi foarte aventuroase. Asta avea de-a face și cu zone militare din Franța, care nu puteau fi survolate și așa mai departe. Deci mă bucur să aflu ce nu funcționează, dar m-aș fi bucurat și să ne spuneți ce ar putea funcționa. Bine, nu este treaba dumneavoastră să faceți asta, a spus că trebuie uh, investit mai mult în cercetare și dezvoltare. Aveți oare o idee despre ce ar putea să cerceteze uh, comisia pentru a veni cu o propunere mai bună? Deocamdată cerul unic european este blocat de Gibraltar, pentru că Spania și Regatul Unit nu pot cădea de acord asupra statutului Gibraltarului, tocmai de aceea s-a blocat întregul dosar. Însă, în spațiul european putem în continuare îmbunătăți multe lucruri și cred că trebuie să o facem. Deci, ce ar trebui să se facă? Pentru că vom avea nevoie de o nouă propunere în viitor. Și, bineînțeles, aceeași întrebare se adresează și Comisiei. Da, Monsieur Kramer. Mulțumesc, foarte mult pentru prezentare. De când sunt eu în Parlamentul acesta, vorbim despre cerul unic european, totul pare minunat. Se face economie de bani, de emisii și siguranța se îmbunătățește. O situație în care toată lumea are de câștigat. Sună foarte bine, dar apoi când ne uităm la detalii, Um, sau mai îndeaproape, vedem că aceste beneficii par să nu fie înțelese de către statele membre. Ghezine Meissner spunea, um, în Germania, de exemplu, um, sau și în Franța, fiecare insistă pe felia sa. Am căutat un exemplu concret de unde s-au făcut economii financiare mă întreb dacă există vreun stat care a reușit să economisească bani, dar să și îmbunătățească siguranța în același timp, pentru că diferitele teritorii controlate uh, vin cu riscuri de siguranță. Și mă interesează uh, de asemenea acest element al egoismului statelor membre, pentru că de când lucrez eu la asta știu că egoismele sunt uh, prezente, dar Există și exemple pozitive de state care dau un exemplu pozitiv și poate ne dați și niște nume de state care în continuare blochează, cu toate că cu toții ne dorim acest lucru. Pentru că toată lumea pare să fie de acord, toate statele membre par să fie de acord, dar în ultimul moment găsesc câte o scuză pentru care lucrurile de fapt nu funcționează. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Monsieur... Mulțumesc, domnule Kramer. Domnule Pufan, vă întreb dacă doriți să răspundeți întrebărilor adresate. Mersi beaucoup, madame le président. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru acest raport am lucrat din greu, nu a fost ușor deloc. În 2017, în ianuarie, am efectuat o vizită la instituții similare, Curtea de Conturi Americană, General Accounting Office, GAA. Am fost invitat acolo pentru un schimb de experiență, fiindcă americanii au un program ce se numește Next Gen, um, similar uh, programului Sezar și am discutat și cu Ministerul de Transportul și cu autoritățile de transport aeriene americane americane și cu oficialitățile respective pentru a putea să comparăm puțin lucrurile, să vedem uh, cum stă cu cum stau lucrurile la nivelul progresului uh, uh, obținut de noi și situația în Statele Unite. Cu această ocazie, deci, cu ocazia acestei vizite, am discutat diverse aspecte și ne-au spus că e mai bine uh, Uh, ca în momentul în care continuăm raportul în 2018, să uh, vizităm Canada. De ce Canada? Fiindcă canadienii gestionează cel mai bine traficul aerian. Asta au recunoscut și americanii. Și uh, mă bucur foarte mult că au recunoscut asta, fiindcă acolo putem să ne întâlnim cu, un, cu directorul Air Canada, care este român, și sperăm că în septembrie să putem să mergem acolo, să facem această vizită pentru a avea o experiență și mai bogată în ceea ce privește cerul unic european. Iar în ceea ce privește traiectorile, a, rutele avioanelor, vreau să vă spun că echipa mea a fost în Suedia și când s-au întors din Suedia, când s-au întors la Luxemburg, deci ruta era traversa survola Germania în mod normal. Ruta aeriană, aceasta era, aceasta era ruta aeriană, dar din cauza costurilor e mai bine, e mai uh, avantajos din punct de vedere al costurilor să se, uh, să se uh, aleagă ruta ce survolează Cehia. E, bine, costurile acum cresc la nivelul combustibilului și uh, crește durata zborului, dar astfel uh, costurile scad și uh, se pot verifica, iată, deci uh, se poate vedea care sunt rutele și traiectorile cele mai ieftine. Nu, Nu pot să vă spun care sunt țările care au făcut o politică diferențială și care sunt țările care se opun. E greu să facă asta în fiecare țară europeană. Și atât acum avem 28 de țări europene autoritățile. Romața este autoritatea în România, de pildă. Și cum spuneam, fiecare autoritate națională are propria sa politică, deci e greu să existe o coerență și o directivă. În acest sens, bine, asta este părerea mea personală pentru a avea o abordare comună. Mulțumesc! Si Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Acum trecem mai departe la următorul și mulțumesc foarte mult pentru uh, prezență. Acest uh, raport, s-a spus și domnul Marinescu, uh, care este foarte bucuros de uh, Comisia Tran, fiindcă subiectul este foarte important dar să nu uităm uh, care sunt uh, solicitările față de Comisia Europeană, care trebuie să preia ștafeta aici și s-au făcut solicitări concrete. Nu am uh, vorbit încă despre asta, dar rolul nostru este ca legiuitorii să vă reaminti acest lucru. Încă o dată vă mulțumim că sunteți aici alături de noi și la Comisia TRAN și mulțumesc domnule raportor pentru prezență și prezentare. Trecem la punctul următor. Este vorba de manipularea odometrului în autovehicule, revizuirea cadrului juridic al UE. Domnul uh, Ismail Ertug are cuvântul, domnul raportor. Colegii und colegi, bevor ich, bevor ich zum Thema Mulțumesc. Dragi colegi, înainte să trec la subiect, aș vrea să știu dacă este prezentă Comisia Europeană pentru acest punct uh, de pe ordinea de zi. Which DG is that? Move. C'est la DG Move qui est présente et nous allons aussi poser des okay, questions that, directement à... Okay, that, that, ah, ah, elle n'est pas encore arrivée, mais elle va arriver. That. O reprezentantă trebuie să... Mm, este pe drum. Să aștept sau uh, continui, spune domnul Ertug. Puteți continua, uh, domnule Ertug. Aș vrea să încep prin a adresa mulțumiri tuturor colegilor care au depus uh, amendamente. A reieșit că dezbaterea constructivă pe care am avut-o la dezbaterea raportului uh, s-a regăsit și în amendamente. Se fac mai degrabă precizări și completări de conținut care fac din acest uh, raport de proprie inițiativă uh, un raport mai uh, complet, mai bun. Cel mai important lucru pentru noi toți a fost uh, problema bazei de date. Majoritatea uh, propunerilor merg în uh, direcția de a nu se dori o bază de dată europeană, uh, am vrea să căutăm alte uh, posibilități uh, de soluționare a problemei. Soluția însă va trebui să arate în așa fel încât bazele de date care există la nivel național, în măsura în care ele există, să fie puse în rețea, să creăm standarde egale și să permitem uh, schimbul acestor date. Dacă spunem că nu vrem bază de, dată, de bază de date, uh, cred că putem progresa mult mai bine odată ce am căzut de acord asupra acestei poziții. Uh, pentru noi cel mai important lucru este că vrem să punem capăt uh, fraudei de odometru. În ceea ce privește soluțiile tehnice, unii colegi, dar și eu, propun criteriile uh, să fie mai bine definite. Deci uh, putem să facem referire la criteriile pentru siguranța informațiilor. Un alt bloc tematic se referă la blockchain este vorba de a se supune unei analize de cost-beneficiu orice tehnologie care urmează să fie adoptată. Eu sunt de acord cu asta. Dacă există o bază științifică solidă, atunci, bineînțeles, vom susține adoptarea acestor um, tehnologii. Apoi, un alt uh, subiect, un, o altă temă, au fost termenele pe care trebuie să le respecte Comisia, tocmai de aceea am uh, adresat întrebarea referitoare la prezența Comisiei Europene. Noi la Comisia Trans suntem de acord că Comisia trebuie să acționeze rapid și vom cere tocmai de aceea un termen de 12 luni. Și dacă tot vorbim despre Comisia Europeană, permiteți-mi încă un lucru să vă spun pe care am să vă rog să nu le înțelegeți greșit acele direcții generale care până acum au fost uh, cooperante și s-au mm, dovedit deschise față de munca noastră. În ultimele săptămâni, luni, aș vrea să, să menționez uh, și să se prevadă uh, și la procesul verbal că am cam fost uh, trimiși uh, de la unii la alții cam între patru direcții generale. De obicei, noi avem de-a face mai degrabă cu DigiMove, cu care avem un contact de bună calitate, însă, iată, la acest subiect uh, am avut de-a face cu Digi Just, cu Digi Connect și cu Digi Growth. Și bineînțeles, asta nu ne, și nu, nu, ne, nu ni se face viața mai ușoară dacă de fiecare dată când ne prezentăm subiectul, ni se spune că, de fapt, nu direcția asta generală este responsabilă, ci cealaltă. Deci, cu mare uh, efortul, cu mare eforturi aflăm cine este responsabil pentru asta în acea direcție, genera, direcție generală, pentru ca de, de către această persoană să fim trimiși la, de fapt, altă direcție generală, pentru că ea ar fi, de fapt, competentă. competentă. Și când ajungem la o altă direcție uh, generală, la care ne-au trimis celelalte două, trei, uh, timp de luni de zile nu primim o confirmare pentru o reuniune sau niciun fel de răspuns. Este nedrept uh, și inacceptabil să fi tratat astfel în calitate de colegiuitor. Mi-aș dori să fie prezent cineva de la Digi Just astăzi. Aș vrea să mi se confirme că este Uh, că cei de la DigiJust sunt responsabili, sunt competenți pentru uh, propunerea legislativă. Dacă nu sunt competenți cei de la DigiJust, aș vrea să știu atunci cine este responsabil pentru a ne da nouă un răspuns. În orice caz, aveți obligația să ne dați într-un anumit termen uh, un răspuns, asta este prevăzut ce în tratate, însă, bineînțeles, ar fi util și interesant să aflăm cine, de fapt, cui, de fapt, îi se adresează raportul nostru de inițiativă legislativ. Mulțumesc! Da, monsieur Bar. Mulțumesc. Domnul Bar are cuvântul. Ivesi tu sur la sellette. Äh, okay. ich danke dem. Mulțumesc eh, raportorului, Ismail Ertug. N-am înțeles exact eh, ce tocmai a explicat, dar am mare încredere în el. Cred că, în general, amendamentele merg cam în aceeași direcție și au ca obiectiv să se facă în sfârșit ceva concret și să se uh, intervină în mod activ împotriva manipulării kilometrajului. Și cred că a venit momentul să punem consumatorul în centrul atenției uh, noastre, iar acest raport tocmai asta face și eu sprijin această abordare. Este important ca un cumpărător să aibă acces la datele uh, pentru vehiculul pe care îl cumpără. Dacă am interpretat eu corect, majoritatea a solicitat un cadru juridic european, iar acolo unde există mecanisme de colectare a, și uh, se dorește o uh, colectare a datelor care să fie compatibilă între statele membre. Rămâne de văzut în ce um, cu ce calendar um, în ce calendar uh, trebuie să vină Comisia cu o nouă propunere. Este clar că trebuie să o facă, dar va trebui să vorbim despre um, timp și termene. Și ceva despre inspecțiile tehnice periodice Cred că uh, o, o primă de, mm, ideea de a avea o primă inspecție uh, și atât nu mi se pare uh, pozitiv. Întotdeauna poate exista o, o gaură de timp între cumpărare și uh, prima inspecție. Cred că ar trebui să se facă inspecții în mod regulat. Apoi, în ceea ce privește blockchain, eu cred că amendamentele merg în aceeași direcție. Cred că trebuie urmărite și testate aceste um, um, aceste tehnologii și dacă în viitor uh, se dovedește că există căi sigure de a face schimb de date, trebuie, ele trebuie folosite. Însă până atunci, cred că trebuie să avem o abordare mai uh, pragmatică. Bineînțeles, uh, sunt convins că vom coopera bine cu colegii, cu colegii raportori din umbră și cred că foarte repede vom cădea de acord asupra unui text de bună calitate. Mulțumim, domnule Bach, domnul Demesmacher. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil uh, natuurlijk ook op de eerste plaats, in de eerste plaats uh, de rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului și uh, raportorilor din umbră și tuturor colegilor care și-au adus contribuția la acest uh, dosar ceea ce arată că e nevoie urgent de a rezolva problema fraudei la odometre și toată lumea este de acord cu acest lucru și există unanimitate în ceea ce privește pro, posibile, pro, posibile soluții. Eu am înaintat amendamente alături de colegul meu președinte la IMCO, colega mea doamnă Pambos, altă, iar noi am încercat să găsim o soluție pe termen scurt, eficientă și uh, ușor uh, accesibilă, care să fie și rentabilă în același timp. Platformele electronice, tehnologia blockchain, rețelele blockchain pe termen lung uh, pot să ne ajute, bineînțeles, dar acum, așa cum stau lucrurile acum, toate astea sunt prea futuriste. Dacă dorim într-adevăr să oferim un serviciu cetățenilor europeni, avem nevoie de soluții rapid și uh, soluțiile sunt chiar sub nasul nostru. Există sisteme în Belgia, în Olanda, și uh, iată avem uh, sisteme care înregistrează vehiculele în mod uh, sigur în uh, bazele de date naționale, iar apoi pe baza instrumentelor existente trebuie să ne asigurăm că uh, cifrele de kilometraj pot să fie partajate între administrație și consumatori. nu e o tehnologie revoluționară nouă, să folosești ce avem, folosim ce avem, dar există o plus valoare pentru consumatori. Este o problemă cu care ne confruntăm zi de zi, dar putem, și o putem rezolva fără proceduri complicate. Există și o metodă, metodă simplă de a rezolva această problemă care afectează pe mii de europeni. Sperăm să uh, ca Comisia să folosească de această ocazie și Parlamentul va putea transmite un mesaj puternic cetățenilor europeni. Și uh, vom duce asta mai departe și cu ceilalți colegi. Mulțumesc foarte mult. Domnul Riche. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc pentru Ismail pentru acest raport foarte bun. Uh, Uh, aceste rapoarte, uh, când raportul e așa de bun, n-ai ce să spui, să spui, n-ai nimic de comentat. În primul rând, uh, vreau să vă spun că toată lumea este sigură de faptul că frauda la odometru reprezintă o escrocherie, pur și simplu, și în al doilea rând are un impact financiar uh, foarte mare, 8 miliarde de euro, și în al treilea rând există și un, există și un pericol la adresa securității de siguranță și că statele membre pur și simplu statele membre nici nu le pasă acest lucru. E, uh, 10 state membre nici măcar nu au incriminat această fraudă și celelalte state membre pur și simplu își bat joc de toată treaba asta nu le pasă nici când de când de sub De ce? Pentru că uh, nu statele membre suferă, ci cetățenii și atâta timp cât își fură uh, căciula între ei, uh, cetățenii nu contează, atâta timp cât nu se fură de la fisc. Dar nu se poate ca acest delict, această escrocherie care e gravă și importantă, să nu suscite decât foarte puțin interes din partea statelor membre și uh, iată a venit vremea ca Uniunea Europeană să se ocupe de această problemă. Iată motivul pentru care am uh, propus uh, și mergem în același sens, precum domnul raportor, măsuri mai ferme, mai rapide și legislative, bineînțeles, fiindcă dacă ne lăsăm pe la mila statelor lor, la bunăvoința lor, atunci mai bine o lăsăm baltă și nu vreau să intru în detalii, fiindcă uh, va fi ușor să uh, obținem un compromis. Vreau să vorbesc despre blockchain, totuși. Uh, sunt câteva rezerve care ar putea să apară și care trebuie evaluate în timp. În al doilea rând, este vorba că de consumul energetic și dacă avem baze de date, instituim baze de date cu tehnologia blockchain, o să o luăm pe o cale foarte specială, fiindcă poate fi aplicate și pentru alte baze de date, dar la asta trebuie să ne gândim puțin mai mult din ceea ce privește ceea ce mediul conjurător și consumul energetic și ca un lucru care mă deranjează este că uh, Uh, odată ce se introduc datele în blockchain, nu mai poți să uh, dai înapoi și dacă există probleme apoi de manipulare acestor date, vom avea mari probleme, fiindcă uh, agențiile care aplică această tehnologie nu sunt cele certificate, e vorba de centre de control mici, trebuie să fim foarte atenți, fiindcă uh, Astea sunt uh, niște probleme reale și în ceea ce privește tehnologia blockchain pentru bazele de date oficiale, trebuie să fim foarte atenți, foarte prudenți și cu asta termin, bineînțeles, însă, cum spuneam, nu cred că vom avea probleme în ceea ce privește consensul, totuși sper să fie suficient de ferm pentru a face Comisia să acționeze rapid planul legislativ și să le, să le impună statelor membre aceste precauții necesare. Mulțumesc. Domnul Kramer. Ja, vielen Dank. Mulțumesc! Aș vrea să îi mulțumesc și raportorului. Din, spun și eu uh, ce, ce raport uh, mare, n-am nimic de comentat, încep și mă întreb cine a greșit, raportorul sau eu? Uh, și Vin Van de Camp se minunează. Suntem atât de, de acord când mai avem ce critica. Condamnăm frauda, condamnăm uh, statele membre, dar și Comisia, pentru că Comisia se poartă ca și când am avea timp la nesfârșit. Noi a trebuit să venim cu un raport uh, din proprie inițiativă. În, în nicio lege nu e prevăzut că ar fi permisă frauda. Și Dominic Riche a spus că este și o chestiune de siguranță. Dacă vinzi o mașină ca, care are 200.000 de kilometri la bord și spui că are 25.000, intervine și un aspect de siguranță. Dăm mulți bani în alte domenii pentru a îmbunătăți siguranța și aici nu acționăm. Nu se poate. Și partea cea mai, cea mai uh, negativă este că nu trebuie noi să reinventăm roata. Belgia și țările de jos arată întregii Europe și uh, întregii lumi, dacă vreți, cum se fac lucrurile și noi nu suntem capabili nici măcar să copiem ce fac ei. Și apoi intervin egoismele naționale și contează asta și nu uh, siguranța. Bineînțeles că trebuie ținut cont de protecția datelor, dar asta nu este o problemă. Noi nu vrem să știm unde a mers cineva cu mașina respectivă dar dacă mașina ajunge într-un uh, service, se notează cât uh, kilometri a făcut de la ultima vizită. Acum, exportul în afara Uniunii Europene. Și a, aici trebuie făcut un control, pentru că dacă nu uh, se face un control, atunci Uniunea Europeană va avea o imagine negativă. Atunci africanii ne vor spune frauda internă e interzisă, dar uh, că fraudă înspre în afara UE și înspre uh, țările africane se poate. Cred că asta ne-ar afecta uh, imaginea. Iată, deci uh, suntem de acord cu uh, abordarea raportorului. Mulțumim, domnule Kramer. Are cuvântul domnul Koch. Da, dragă Ismail, încă o dată și din partea mea mulțumesc pentru acest raport foarte bun. Trei observații aș să fac totuși. În amendamentele mele m-am referit întâi la uh, impactul manipulării kilometrajului, pentru că practic se uh, evaluează în mod greșit cât de sigură este o mașină. Apoi uh, îi lipsește raportului un calendar. Eu am propus ca până la finalul lui 2019 să existe un cadru uh, juridic care să îngreuneze și să facă mai scump uh, acest tip de, scump acest tip de manipulare și chiar să îl um, împiedice. Apoi, e foarte bine să propunem uh, pentru viitor Uh, noi uh, tehnologii care să pună bețe în roate manipulării. Însă, din punctul meu de vedere, statele membre ar trebui să folosească deja ce se face atât de bine uh, în Belgia și în țările de jos. Am auzit deja despre asta. Mai exact, schimbul transfrontalier de informații prin faptul că la fiecare vizită într-un service, la fiecare ITP și la fiecare uh, revizie uh, se notează kilometrajul. M-aș bucura dacă ai ține cont de amendamentele mele uh, când vei elabora amendamentele de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Koch. Domnule Van Miltenberg, aveți cuvântul. Am bai de compliment. Mulțumesc. Deja l-am felicitat pe raportor pentru acest ultim raport. Iar faptul că s-au prezentat atât de multe amendamente demonstrează faptul că am înțeles cu toții cât de importantă e uh, chestiunea pentru încrederea consumatorilor atunci când trebuie să cumperi un automobil. E vorba și de încrederea în instituțiilor noastre și în capacitatea lor de a acționa. Se dă drept exemplu pozitiv Olanda, cazul Olandei și Belgiei și spune cum am reușit să combatem această problemă. Acum Comisia Europeană nu ar trebui să tot trimită um, dosarul de la o DG la alta și ar trebui să vină cu o propunere legislativă clară. Cum spunea domnul Riche, am înaintat un amendament pentru ca peste un an să avem o propunere legislativă din partea Comisiei. Asta cerem noi acum. Să se coordoneze diferitele direcții generale între ele, deoarece e una din problemele fundamentale de pe piața internă. E vorba de încrederea consumatorilor. Deci Comisia Europeană trebuie să vină cu o propunere legislativă și departamentul nostru de cercetare deja a spus care sunt um, uh, lacunele, ce anume lipsește Monsieur. juridic. Deci trebuie să acționăm. Vă mulțumim. Nu? Doriți să luați cuvântul, stimată doamnă? Domnul Vin Van de Camp. Doamnă președinte, vă mulțumesc. În primul rând, aș vrea și eu să mă alătur raportorului care și-a exprimat uh, îngrijorările. Noi am spus că s-a tot uh, trimis dosarul ăsta de la o DG la alta la Comisia Europeană. Patru direcții generale care nu reușeau să ajungă la o înțelegere. Deci pentru noi a fost foarte greu să lucrăm. Întâi ar trebui să se înțeleagă între ei cei de la comisie. DG MOV ar trebui să clarifice bine cine ce competențe are. Coordonatorul de la socialiști, de la PP, acești coordonatori au trebuit să trimită o scrisoare domnului Timmermans pentru a cere o coordonare internă la Comisia Europeană. O coordonare care trebuie să fie îmbunătățită. În al doilea rând, așa la întrebare pentru raportor. Nu am înțeles bine ce abordare aveți pe termen scurt și ce abordare aveți pe termen lung. Eu mă gândeam și a, spunea și colegul Bach, mă gândeam că poate pe termen mediu ar fi trebuit să alegem um, opțiunea belgean-olandeză. Sau și posibilitatea de blockchain ar putea fi o opțiune pentru viitorul mai îndepărtat. Însă cred că am greșit dacă am amesteca aici soluția pe termen scurt cu cea de care avem nevoie pe termen lung. Și încă o observație. Dacă citiți cu atenție raportul domnului Ertug, veți vedea că pătura mai săracă societății e afectată de această problemă, dar și clasa de mijloc, pătura de mijloc a populației. Se tot vorbește despre pătura de mijloc, mai ales în Germania, acum cu noua coaliție. Da, automobilele pe care le cumpără cei din uh, clasa medie poate că sunt uh, puțin mai scumpe, uneori sunt uh, însă um, cu kilometrajul trucat. Acum, îl felicit pe colegul nostru, domnul Ertug, pentru raport, înainte de a da cuvântul comisiei dumneavoastră cereți niște răspunsuri concrete din partea Comisiei Europene și a statelor membre. Deoarece să nu uităm că de fapt e vorba de drepturile consumatorilor și de încrederea lor în Uniunea Europeană care nu le mai garantează drepturile. E un raport asupra căruia vom fi foarte vigileți și vom aștepta răspunsuri concrete din partea Comisiei Europene și așa cum ați reamintit dumneavoastră în raport, domnule Ertug, există deja soluții în Belgia și în țările de jos. Deci ce mai așteptăm pentru a armoniza aceste bune practici uh, pe întreg teritoriul european? De ce nu se face ceva? Deoarece se comite uh, o fraudă în ziua de astăzi. Iar această fraudă poate fi descoperită foarte ușor. Și mă uit către comisie, doamna Geninu. Sunteți aici? Joana Nidu, de la DG Vă rog, stimate doamnă, să ne răspundeți concret ce va face comisia. S-a pierdut prea mult timp. Prea multe DG-uri totuși uh, trimit dosarul ăsta de la una la cealaltă. Avem nevoie de un răspuns concret pentru cetățenii noștri, pentru consumatori, pentru a restabili încrederea între ei și noi atunci când cumpără anumite produse. Vă dau cuvântul. Mulțumim, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Yes, of course, uh, as you... Uh... După cum știți, e un subiect complex care afectă mai multe domenii. Va trebui să vedem intern între noi ce anume putem oferi. First of all, I will say... În primul rând, aș spune uh, că cei de la siguranța rutieră suntem gata să intervenim și după aceea vor interveni și cei de la Grow, vor vorbi și ei despre omologarea tip și avem și colegi de la DigiJust cu care ne coordonăm pentru a vedea ce pot să facă ei cu privire la protecția consumatorului și la cadrul juridic. Acum, referitor la aspectele rutiere, așa cum spuneam și data trecută, vă împărtășim opiniile și suntem gata să facem progrese în ceea ce privește stabilirea unui sistem de schimb de date electronic. Deci e un aspect asupra căruia suntem gata să uh, progresăm, deoarece e ceva care ne, ar va, ne va ajuta și uh, cu privire la frauda mm, legată de manipularea odometrelor. Acum, referitor la o serie de amendamente. referitor la un anumit amendament. 14, mai exact. Există neînțelegere în legătură cu formularea acestea. Vrem să um, clarificăm că nu e vorba de manipulare, de legătură directă între manipularea odometrului și uh, certificarea de a circula pe străzi. Ar uh, aș vrea să mă refer de asemenea și la amendamentul 46 și să lămuresc că există o dată stabilită de ambii colegiuitori în uh, directiva care va apărea. Și data a fost stabilită aprilie 2020. Deci acest amendament nu pare să fie necesar. Articolul 6 din directiva din 2014, 45, acoperă deja acest aspect. Deci, în uh, momentul de față, asta pot să spun eu referitor la direcția noastră uh, generală. Acum îi dau cuvântul colegei de la o altă direcție. Mulțumesc! Am analizat cu atenție raportul, amendamentele înaintate. Luăm act de problemele prezentate și vă spun ce v-am spus și data trecută. Am făcut un prim pas prin includerea protecției la odometrului în legurament, însă voi face și trei observații generale. În primul rând, trebuie să găsim o temeie juridică adecvat pentru a face alte modificări suplimentare. Uh, așa cum ați spus în raportul cu privire la siguranța rutieră. Poate că acolo va trebui să reglementăm toate acestea. În al doilea rând, uh, baza, principiul de bază um, al omologării de tip este neutralitatea tehnologică, iar uh, pentru asta permitem uh, selectarea tehnologiei de către fabricanți pentru a hotărâ care este Um, tehnologia necesară pentru protecția pe odometre. Bineînțeles, avem nevoie de uh, teste pentru a verifica că acest lucru se face cum trebuie și pentru asta avem nevoie de studii și trebuie să uh, alegem uh, cu atenție testele necesare. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc comisiei. Vreau, vreau și vreau să spun comisiei că nu sunt mulțumită de răspunsul dat. Da, nu, nu-mi place deloc. Pentru că să-mi spuneți mie că facem tot ce putem și după aceea ni se fac uh, declarații pompoase privind principiile, nu la asta ne așteptăm noi de la Comisia Europeană, în momentul în care ne confruntăm cu un fenomen care de proporții la ora actuală în anumite state membre. Deci, sper că raportul colegului uh, nostru, Ismail Lertug, uh, care va fi adoptat, vă reamintesc, pe 25 aprilie, vă va uh, face să vă revizuiți cop, documentul și să, să vă face să vă revizuiți poziția și să prezentați un cadru valabil Vă spun asta verde în față, dar cred că în mandatul acestei legislaturi putem să ajungem la texte care să dea într-adevăr răspunsuri concrete în, context, în momentul în care ne dăm seama că, ne, că se tărăgânează lucrurile de ani de zile. Domnul Ertug, aveți cuvântul. La Comisia Europeană, vous avez quelque chose à rajouter? Mai dorește Comisia Europeană să spună ceva. La DG Just n'est pas là, je crois. DG Just nu este alături de noi. Est-ce que il y a quelqu'un de là Sau avem oare pe cineva de la 10 Just? Nu. Nu sunt aici. Voilà. Bon, monsieur Ertug, la parole est à vous. Domnule Ertug, aveți cuvântul în calitate de raportor. Ja, zunächst mal herzlichen Dank. Da, în primul rând aș dori să mulțumesc uh, Move și Grow. În acest moment aș vrea să spun că la fel ca la biserică, nu trebuie să ne adresăm celor care nu trebuie cu predica noastră. Direcțiile generale prezente astăzi aici uh, se află într-o uh, situație dificilă și spun asta pentru că am câteva informații din uh, interior că nu aceste două direcții generale ar fi problema. Deci aceste două direcții generale uh, au înțeles necesitatea de a se acționa. Însă, ele se află într-o situație dificilă pentru că, la nivel intern, în comisie, direcția generală competentă nu vrea să își asume să uh, treacă dincolo de limitele propriei, propriilor uh, activități sau limit, limitări de competențe uh, pentru a face ceva. Deci, uh, îmi cer scuze de la uh, cei de la DigiGrow și de la DigiMove, dar este clar că în acest Parlament suntem cu toții de acord că vrem să împiedicăm acest tip de escrocherie. Și pot fi de păreri diferite, într-adevăr. Eu cred că există o legătură directă între siguranța rutieră și o mașină care nu are 20.000 de kilometri, ci 150.000 de kilometri. Frânele mașinii nu vor fi la fel. Poți să faci câte studii vrei despre asta, dar în general este clar, trebuie acționat. Pentru mine, nu, ce îmi doresc eu nu este să acum să uh, mai critic uh, direcțiile generale prezente aici. Aș vrea însă să spun că și absența uh, direcției generale competente transmite în mod evident uh, un mesaj cât de important este considerat ca Parlamentul European și noi vom ține cont de asta, bineînțeles. Eu aș vrea să um, accept propunerea lui Vin Van de Camp ca noi, împreună cu coordonatorii și cu președinta comisiei, să transmitem o scrisoare domnului Timmermans, să-l invităm poate la comisia noastră pentru transport, pentru a îi explica dumnealui cam care este intenția noastră. Și uh, să-i transmitem direct dumnealui câteva informații și cred că domnul Timmermans e un om inteligent, nu pentru că e social-democrat, ci pentru că știu că este un om inteligent și chiar și numai uh, pe baza studiilor existente va înțelege că trebuie făcut ceva. Nu știu dacă asta duce la discuții în secretariatul nostru, dar dacă este posibil, trebuie neapărat să acționăm pentru a face puțină presiune. Pentru că Altfel, nu cred că are vreun sens uh, să-i tot uh, insultăm pe colegii care îndrăznesc și vin și se prezintă și discută cu noi. Um, ideea noastră este să îi vizăm totuși pe cei care nu vor să colaboreze cu noi. De asemenea, mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente. Asta arată că suntem uniți. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Ertug. Je vous rassure que ce point sera bien à l'ordre. Mulțumesc, domnule Ertug. Vă asigur că acest punct va fi pe ordinea noastră de zi a reuniunii coordonatorilor, următoarea fiind pe 19 martie, pentru a decide ce va face Comisia pentru Transport pentru a zgâlți puțin Comisia Europeană, astfel încât ea să acționeze. Continuăm cu prezentarea din partea Comisiei a unui proiect pilot și a unor acțiuni pregătitoare în domeniul transportului și uh, turismului. Am să dau cuvântul Comisiei pentru a ne uh, prezenta uh, evoluția proiectelor pilot și ale măs a măsurilor pregătitoare, precum și rezultatul proiectelor ce tocmai s-au încheiat. După cum știți, Proiectele pilot și acțiunile pregătitoare sunt propuse de către Parlamentul European în cadrul procedurii, bugetare anuale. În câteva săptămâni veți fi contactați de către secretariat pentru a formula noi propunere în ceea ce privește uh, procedura bugetară 2019. Această prezentare mi se pare că intervine în momentul potrivit, înainte să facem noi propuneri, cred că este un moment bun să facem un bilanț a măsurilor ce au fost deja selecționate. Pentru această parte aș dori să să-i dau cuvântul doamnei Mona Borkland. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Da, nu sunt pe locul potrivit aici, dar e cam aglomerație de partea cealaltă. Eu fac parte din unitatea ă, de planificare și coordonare de la DigiMove și îmi face plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta ă, proiectele pilot și acti- acțiunile pregătitoare în domeniul transportului. DigiGrow vor face și ei o prezentare a unor proiecte similare în domeniul turismului. Dar voi începe. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul acordat acestor proiecte în domeniul transportului. Analiza uh, generată de aceste proiecte este o contribuție foarte utilă pentru discuțiile noastre comune în acest domeniu. Deci, în primul rând, vă mulțumim pentru asta. În prezentarea mea voi prezenta pe scurt diferitele proiecte în curs din 2016. Apoi mă voi concentra cu mai mult detaliu asupra cazurilor selectate. Înainte să începem, aș vrea să vă amintesc că este nevoie de uh, informații mai detaliate, că se pot găsi informații mai detaliate în rapoartele noastre interimare anuale pe care le transmitem în fiecare martie, uh, februarie-martie. Uh, cel pentru 2018 tocmai a fost prezentat. Începând cu 2016, DigiMove lucrează la două proiecte pilot, la două acțiuni pregătitoare. Aș vrea să încep prin a spune că procedura este una lungă. Se începe cu decizia de finanțare, licitațiile, contractele, ceea ce înseamnă că unele dintre aceste proiecte sunt în continuare în curs, în ultimele etape. Însă avem uh, și proiecte finalizate și le studiem. Uh, sistemul de monitorizare GNSS, iată, studiul a fost încheiat aici. Voi reveni la acesta mai târziu, când voi vorbi mai în detaliu despre unele dintre proiecte. Un alt exemplu unde a fost încheiat studiul este agenția, uh, acțiunea pregătitoare către un sistem unic și inovator de transport la nivel european. Rezultatele s-au publicat în martie anul trecut, iar acum se continuă munca cu, cu sprijinul Parlamentului pentru implementarea unor soluții multimodale și pentru a se promova cercetarea în acest uh, domeniu. S-a lansat în septembrie și va continua pentru 24 de luni. Din, pentru 2017 lucrăm la 5 proiecte pilot, dintre care 5 au fost uh, prelungite pentru 2018. Vedeți uh, asteriscurile pe prezentare. Aceasta, acestea sunt proiectele prelungite pentru 2018. Pentru proiectele din 2017, deciziile de finanțare au fost adoptate anul trecut. Licitațiile sunt în curs și unele dintre contracte au fost deja semnate, însă rapoartele vor fi făcute la finalul acestui an sau la începutul anului viitor. Pentru 2018, pe lângă cele trei prelungite din 2017, am anunțat, am anunțat trei noi proiecte pilot în uh, raportul interimar recent pe care l-am depus. Este vorba uh, de fiecare dată despre siguranța rutieră. Este vorba de comportamentul uman în autovehicule autonome, o campanie de sensibilizare și un proiect pilot privind uh, limitarea uh, fraudei uh, de odometru. Deocamdată nu s-au adoptat decizii de finanțare pentru aceste proiecte, însă acest lucru este prevăzut să uh, aibă loc în martie, ceea ce ne va permite lansarea proiectelor. Câteva exemple. În ceea ce privește proiectul um, pilot 2016, uh, sistemul GNSS pentru autovehiculele grele. Obiectivul a fost să se uh, analizeze beneficiile unor astfel, unui astfel de sistem. S-a făcut un studiu în 2016 pentru a se face analiza cost-beneficiu pentru un sistem de aplicare a legislației în mai multe domenii uh, uh, pe baza uh, folosirii tahografului. Studiul a fost finalizat în iunie anul trecut și a fost transmis și Parlamentului European. Analiza generală este pozitivă și arată un impact pozitiv asupra uh, a unui astfel de sistem uh, asupra siguranței, reducerea operațiunilor ilegale de cabotaj și reducerea costurilor de menținere a șoselelor. Apoi, un alt exemplu, un proiect pilot pentru 2017 privind transport accesibil pentru persoane cu re, uh, mobilitate redusă. Este un proiect în curs. Obiectivul este să se găsească soluții pentru ca persoanele cu mobilitate redusă să își planifice mai bine călătorile în întreaga Europa. Suntem pe care să lansăm un studiu în acest uh, sens. În prima etapă facem un inventar al uh, instrumentelor existente pentru persoanele cu mobilitate redusă, pentru um, ca acestea să știe care sunt facilitățile. Apoi se va face un experiment prin care uh, informațiile colectate într-o primă etapă vor fi uh, conectate printr-o aplicație conectată uh, pe internet, uh, o aplicație uh, pe bază de hartă. Aceste informații ne vor ajuta să identificăm cele mai bune soluții existente privind accesibilitatea mijloacelor de transport. Și, bineînțeles, asta va contribui și la reflecțiile de politici ale Comisiei în acest sens. Un alt exemplu, un proiect pilot pentru 2017 privind uh, parcările sigure uh, pentru camioane. Este un subiect, uh, iată, um, foarte des abordat în discuția privind pachetul privind mobilitatea 1. Proiectul are ca scop um, identificarea nevoilor pentru uh, parcările uh, sigure. Finanțarea a fost adoptată anul trecut uh, și vom, studiul va, se va derula până în ianuarie anul viitor, dar vom avea rezultate intermediare în toamnă. Mm, vom publica o parte dintre acestea pe 6 octombrie, deci sperăm că vom putea contribui la dezbatere. Pentru următorul proiect avem de-a face cu un proiect pilot 2017 privind uh, infrastructura spațiului aerian pentru cerul unic european. Este un proiect uh, prelungit pentru 2018. Obiectivul este să se dezvolte o propunere pentru o arhitectură viitoare a spațiului aerian european inspirat de documentul Parlamentului European privind uh, autostrăzile aviatice transeuropene avem uh, un acord de delegare cu o întreprindere comună. Împreună cu gestionarul de rețea au pregătit un plan de gestiune care ar urma să fie adoptat până în martie uh, și după care vor, se vor lansa activitățile. Întreprinderea comună până atunci va uh, organiza consultări și ateliere. Raportul privind prima etapă va fi finalizat uh, până la finalul acestui an și după aceea vom uh, decide ce se va acoperi în etapa cu numărul 2. Acest proiect, bineînțeles, va contribui la dezbaterea privind evoluția uh, cerului unic european. Și, un sub, nu în ultimul rând, un subiect pe care l-ați discutat, ceea ce arată că, bineînțeles, Comisia analizează această subiectă. Un proiect pilot care uh, este din 2018 și care va încerca să identifice și să explore, exploreze uh, posibilitatea de a se schimba prevederile privind odometrul. Este un proiect pe 2018, deciziile de finanțare nu au fost luate încă. În următoarele săptămâni se va întâmpla acest lucru. Bineînțeles, vom ține cont de uh, Uh, studiul Parlamentului în acest domeniu. Studiul va continua până în 2019, conform planificării actuale. Cu aceasta aș dori să uh, îi las pe colegii mei de la DigiGrow să intervină. Alors, est-ce que vous êtes là, Anna Atanasopoulou Ah, il n'est pas encore là. Ah, il n'est pas encore là. Anna Atanasopoulou dar se pare că nu este încă prezentă. Dar și asta înseamnă că vom reveni mai târziu la subiectul turismului. Donc j'ouvre la, la, la personne qui devait nous parler du volet touristique. Donc du... Deci persoana care trebuia să ne vorbească despre turism încă nu a sosit. Asta este, dar uh, Până vine începem dezbaterea privind uh, prima parte transporturilor. Transporturile. Începem cu domnul Wim van de Kamp. Eh, mijn grote dank aan de Europese Comisie voor... Mulțumesc. Sunt foarte recunoscător uh, Comisiei pentru informațiile pe care tocmai ni le-au dat privind proiectele pilot. Am avut și eu o propunere de proiect, voi reveni la ea, dar aș vrea să spun ceva despre locurile de parcare sigure pentru camioane. Colegul Peter Van Dalen de la ECR a fost cel care a propus acest uh, proiect, dar și eu l-am susținut. Iar reprezentanta comisiei ne-a spus că pe 6 noiembrie va fi o conferință în acest sens. Cred însă că până atunci vom fi cam în trialoguri nu știu dacă va fi momentul potrivit. Întrebarea mea către comisie este următoarea. Acordă atenție și finanțării acestor um, locuri de parcare? Statele membre, bineînțeles, uh, se vor ocupa de asta, dar de fapt nu asta a fost intenția noastră. Noi ne-am dorit să fie un proiect uh, comercial. Deci mă interesează foarte mult cum vor fi finanțate aceste locuri de parcare sigure pentru camionagii? Iar apoi, o întrebare study on life cycles of electric bike. Deci s-a făcut acest uh, studiu în legătură cu ciclul de viață al uh, biocarburanților și Um, studiu comparativ între vehicule cu carburanți, uh, cu combustibil tradițional și ceilalți. Uh, eu cred că lipsesc uh, anumite elemente importante pe care vi le voi citi de pe ecranul telefonului meu. În primul rând, aș vrea să știu care e poziția legată de metoda VLTP. Aceasta ar trebui să fie folosită ca termen de referință și nu fosta uh, metodă constructorii de automobile au spus că ar trebui de deci, să se folosească această nouă metodă VLTP și nu fosta metodă NDH. Acum, mixul energetic pentru tot combustibilii alternativi și pentru vehiculele electrice, avem uh, un mix energetic anumit. Dar vorbim aici despre mixul energetic european sau așa cum apare în proiectul uh, Comisiei, e vorba despre mixul energetic mondial, deoarece cele două sunt diferite. Și în ultimul rând, doamnă președinte, ce ciclu de viață utilă se prevede pentru aceste automobile? Dacă e un ciclu de viață scurt, atunci pot exista efecte negative. Deci asta e întrebarea noastră. Care este ciclul de viață? Cei 200.000 de kilometri. E fezabil să avem un termen de referință pentru toate proiectele? Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Van den Camp, domnul Ertug a luat cuvântul, doamna Meissner nu dorește. Da, ba, totuși dorește. Am ja schon für ganz viele Projekte gefragt. Ich werde... Vin da, Van de Camp a adresat întrebări pentru multe uh, proiecte. Eu mă voi referi numai la două. Single European Sky, întâi, deci cerul unic european. Mai devreme tocmai am uh, ascultat o prezentare din partea Curții de Conturi care spunea că ar trebui investit mai mult în cercetare aici. S-a ținut cont de asta? de ceea ce tocmai a prezentat Curtea de Conturi, deci de acest studiu, iar apoi în ceea ce privește locurile de parcare sigure. Este important acest lucru pentru că negociem pachetul privind mobilitatea. Ce se cercetează acum? Se, prevă, se ține cont deja de bunele practici din statele membre sau se cercetează în anumite state membre? Cum funcționează acest proiect? Simele, mulțumim, domnul Meissner. Doamna Iala Sender are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să-i uh, mulțumesc comisiei pentru informațiile prezentate și aș vrea să fac două observații. În primul rând, am văzut că prin lista, în lista de studii făcute și încheiate apare și un studiu în legătură cu atractivitatea sectorului de transporturi. Aș vrea să întreb următorul lucru. Odată ce sunt încheiate aceste studii, se face un follow-up în legătură cu folosirea lor în uh, activitatea de zi cu zi a comisiei? Și am o întrebare și pentru doamna Deli, doamna președinte. O sugestie. Nu credeți că în activitatea noastră zilnică am putea să introducem și o prezentare a acestor studii, de exemplu pentru tineri, pentru femei. Ar fi interesant, mai ales că știm că vom avea mai multe revizuiri și se apropie și niște voturi importante. Deci să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile pe viitor. Și în al doilea rând, mai este un studiu pe care nu l-am văzut, poate că nu am știut eu să identific pe cele două liste. Un studiu referitor la comportamentul uman la volan. Uh, la volan, uh, de fapt, în cadrul uh, um, conducerii de automobile autonome. Aș vrea să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 până când va veni până, oricum, până când va veni reprezentantul comisiei care se referă la turism, um, eu aș dori să mă refer la o chestiune mai degrabă generală adresată reprezentanților Comisiei Europene. În fiecare an, Parlamentul European cheltuie cam 40 de milioane de euro pentru diferite proiecte pilot. Nu știu cum arată lucrurile în alte comisii ale Parlamentului, însă mie mi se pare că aici Comisia Europeană tratează aceste fonduri ca și când nu se simte obligată să ne justifice modul în care cheltuie banii. Cu toate că noi suntem cei care am promovat aceste subiecte, noi le-am ales și așa mai departe. M-am bucurat foarte mult că acest punct a ajuns pe ordinea de zi, pentru că Trebuie spus clar Comisiei că aceste proiecte pilot există în scopul punerii în aplicare unor programe concrete, pentru că deputații au lucrat mult pentru a, se, pentru a ajunge la Uh, o viziune și uh, au uh, și luptat pentru aceste proiecte. În ultimii ani am pus la dispoziție aproximativ 11 miliarde de euro. Am făcut un fel de lobby uh, pentru aceste proiecte. Niciodată nu a funcționat așa de bine ca acum, uh, mai ales în domeniul uh, turismului. Și Comisia Trana uh, a oferit mult sprijin în acest sens. Dar până la urmă nu aflăm ce s-a întâmplat cu acești bani. Și dacă lucrurile vor continua ca până acum, cred că deputații își vor pierde entuziasmul funcționarii nealeși ai Comisiei Europene nu trebuie să um, se justifice în fața celor care i-au ales. Practic, Și, practic, uh, acești funcționari își folosesc funcția pentru a ne ascunde cum sunt cheltuiți acești bani. Doamna Corața folosește, um, fac parte dintr-un grup um, care analizează acest lucru și care funcționează foarte bine, însă intervine o problemă. De fiecare dată ni se răspunde că Comisia Europeană nu este datoare cu nicio justificare, nu trebuie să ne implice în programele pe care noi le-am gândit și noi am, pentru care noi am luptat și am muncit atât de mult. Și alți colegi pot confirma că așa stau lucrurile. Aș dori să vă rog următorul lucru. În interesul bunei cooperări cu Parlamentul European, Comisia Europeană ar trebui să se justifice de fiecare dată pentru ce cheltuie acești bani. Iar cei care au promovat aceste proiecte și care le-au inventat trebuie să fie implicați când am făcut uh, obiectul uh, propunerii noastre tineri șomeri din Europa de Est uh, pentru a se dezvolta un program de formare pentru ei astfel încât să poată participa la programe ce țin de turism. Știți cu toții că în Europa de Est piața muncii este foarte diferită de cum este în Londra sau în Europa de Vest. Am obținut fonduri și după jumătate de ani am văzut că programul se derula sub un alt nume și că era condus de un consorțiu. Ei câștigaseră licitația și acest consorțiu nu avea nimic de a face cu Europa de Est. Și, de fapt, acesta era obiectivul inițiativei noastre. Deci, cred că trebuie să avem o colaborare mai bună. Mulțumim mult, domnule Ujeli, pentru observațiile dumneavoastră, cu care suntem de acord. Într-adevăr, și noi, în calitate de eurodeputați, trebuie să știm încotro se îndreaptă aceste fonduri și e nevoie de transparență în ceea ce privește aceste proiecte care sunt puse în practică în teritoriile noastre. Eu aș avea câteva întrebări dacă sunteți de acord. Există un proiect pilot în legătură cu odometrul. Îmi spun că în această privință ne aflăm într-un decalaj complet, deoarece studiul se va încheia odată ce noi vom fi uh, înaintat mult cu raportul din proprie inițiativă, deci vom fi mult înaintați. Deci, data viitoare, ce metodă ar trebui să folosim pentru ca cele 300 de mii <laughs> de euro pentru acest studiu să nu fie practic aruncați uh, pe gârlă deoarece se ajunge prea târziu. Deci asta e prima mea întrebare. A doua întrebare. În ziua de astăzi, toate proiectele pe care le-ați enumerat, multe țin de mobilitate și e bine. Cum vom face pentru ca și pe viitor Domnul Jeli spunea că aceste proiecte în domeniul turismului trebuie um, acompaniate. Văd ce se întâmplă, de exemplu, în ceea ce privește mobilitatea urbană. Cum facem pentru ca pe viitor aceste proiecte pilot să uh, devină ceva concret? Noi tot venim cu proiecte pilot când știm că deja există soluții bune. Uh, fezabile în cadrul acestor proiecte pilot. Deci cum am putea face ca aceste proiecte pilot să devină niște practici la care să se recurgă? Deci nu mi-aș dori să avem în continuare proiecte bune care niciodată nu se vor uh, concretiza și nu vor deveni ceva obișnuit. Doamna Mona Borcland acum ne va da răspunsul la toate aceste întrebări și dau cuvântul Comisiei pentru a ne răspunde și în legătură cu aspectele legate de turism. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Câteva cuvinte pentru a răspunde um, la întrebarea legată de locurile de parcare sigure pentru autoturismele grele. Da, există mai multe proiecte, așa cum s-a spus deja. Cum asigurăm Uh, că se va oferi un astfel de spațiu de parcare sigur. Există spațiul necesar pentru a o face. Unde ar trebui să fie localizate aceste uh, locuri de parcare și de câte astfel de locuri de parcare e nevoie pentru a face față cererii și în ce cadru putem uh, încuraja părțile implicate să poate acționa aici prin parteneriate public-private sau nu. Și aici, bineînțeles, asta vine pe lângă partea de finanțare care există în uh, cadrul facilității Conectarea Europei. În cadrul acelui proiect deja există mm, um, credite de angajament în rețea pentru a finanța locurile de parcare uh, sigure și, de exemplu, să existe de asemenea și uh, uh, câte o intersecție giratorie cam la 100 de kilometri. Acum, ciclul de viață al autovehiculelor electrice sau cele cu biocombustibil. Din păcate, va trebui să transmit această întrebare experților din DG. Sper că sunteți de acord și bilateral vă voi oferi un răspuns. Referitor la cerul unic european, s-a pus întrebarea dacă vom ține cont de rezultatele mm, din studiul din, de audit făcut de Curtea de Conturi. Aceste proiecte pilot sunt uh, elaborate în așa fel încât să avem cât mai multe informații care să dispunem. Acum, dacă trebuie să studiem situația. Da, e un proiect pilot care vine chiar la timp pentru ca noi să găsim uh, dovezile um, clare și toate datele de care avem nevoie. E un semnal clar că trebuie să vedem ce se întâmplă în acest domeniu. Acum, ce se întâmplă odată cu încheierea acestor studii? Da, e o întrebare corectă. Diferă de la caz la caz. De multe ori, la multe proiecte, Parlamentul e deja implicat și în faza pregătitoare, prin ateliere, prin diferite modalități de a interacționa. Odată ce sunt uh, terminate studiile, vă punem la dispoziție și dumneavoastră aceste informații, putem avea dezbateri, deci odată ce ele sunt încheiate. Ia, comentariul dumneavoastră e adecvat și asta ține într-adevăr și de uh, Uh, faptul că trebuie să fim trași la socoteală. Acum, în ceea ce ne privește pe noi. Suntem o comisie care vrea să acționeze în funcție de informații și date exacte. Date pe care le folosim și noi în procesul nostru de reflexie, dar sunt și niște date pe care le putem discuta uh, între instituții. referitor la comportamentul uman în cadrul condusului automat. Există proiecte pilot pentru 2018 referitor la acest aspect. Deciziile de finanțare vor fi adoptate în curând pentru a le lansa. Odometru. Iau act de decalajul existent de care ne-ați reamintit și dumneavoastră. Noi acționăm în urma unor proiecte, deci sunt propuneri pentru 2018, le vom prelua, deoarece vrem să analizăm această problemă, să vom ține cont de ceea ce ne-ați spus dumneavoastră. Și încă o dată, cred că deja am răspuns referitor la răspundere și la modul în care am putea folosi mai mult și avea un schimb de informații mai, uh, mai aprofundat în legătură cu rezultatele acestor studii. Vă mulțumim pentru toate răspunsurile. Acum mă adresez colegei dumneavoastră care se ocupă de turism. Doamna, doamna Atanasopulu. V-am pronunțat, cred că, corect numele, sper. Mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru... Da, mulțumesc, mi-ați pronunțat foarte bine numele. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc că îmi permiteți să vă fac o prezentare a proiectelor uh, pilot și acțiunilor pregătitoare în domeniul turismului și îmi cer scuze că am uh, nu am fost prezentă de la începutul subiectului de pe ordinea de zi acesta este complementar uh, informației scrise pe care a primit-o Parlamentul European de la Comisia Europeană în contextul uh, raportului interimar anual privind aplicarea proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare și documentul de lucru care însoțește proiectul de buget pentru anul viitor. Pe baza acestor informații, care sunt transmise în mod uh, regulat Parlamentului European, vom face o prezentare pe scurt a rezultatelor acțiunilor prin care am aplicat uh, acțiunile pregătitoare și proiectele pilot. Pentru perioada 2015-2018, Comisia Europeană pune în aplicare nouă proiecte pilot și acțiuni pregătitoare în domeniul turismului cu un buget de 11,1 milioane de euro. Îmi doresc să, mulțumesc, să mulțumim Parlamentul European pentru propunerea acestor, pentru faptul că a propus aceste proiecte și pentru sprijinul oferit uh, domeniului transportului. Vreau să încep cu primul proiect pilot, consolidarea lucrurilor de muncă de calitate, uceniciile și formările în sectorul tra- tra- turismului european. Eh, de tineretul eh, la locul de muncă și s-au alocat 500.000 eh, de euro. Acest proiect pilot s-a concentrat asupra carierelor din domeniul turismului încercând ca locurile de muncă să, vină, să devină mai atrăgătoare și oferind calificări profesioniștilor din domeniu. Proiectul uh, a permis definirea unor uh, uh, cariere în domeniul turismului, cu accent pe, pe um, cazare, restaurație, restaurante, proiecte inovatoare și așa mai departe. 8 state membre au fost vizate de aceste proiect, dar este vorba de fapt de informații care pot fi folosite în întreg domeniul și sperăm că prin metodologia noastră vom uh, asista la uh, progrese care se manifestă și în alte state membre. În aceste proiecte este vorba de material de promovare și comunicare, broșuri și așa mai departe, o platformă cu pachete de învățare electronică pentru cei care își caută loc de muncă și pentru IMM-uri din domeniu, două instrumentare, unul privind carierele din domeniul turismului și a doua privind o, o, șansele de finanțare în domeniul turismului. Apoi trei, să zicem, roadshow-uri, spectacole rutiere, itinerante și ateliere și seminare cu participarea IMM-urilor și a celor care își caută un loc de muncă pentru a umple lacunele de calificări și pentru a identifica nevoile uh, sectorului în ceea ce privește comunicarea și răspândirea de informații cu privire la carierele din domeniul turismului. În total, peste 500 de părți implicate au participat la aceste eh, proiecte prin eh, acțiunea de promovare și de comunicare și dacă doriți veți putea afla mai mult despre rezultatele acestui proiect pilot pe data de 2 aprilie, când liderul proiectului va face o prezentare amplă la Parlamentul European. Probabil că vă dați seama că există o legătură la nivelul continuării politicilor între obiectivele și rezultatele acestor proiecte și uh, cooperarea sectorială, un proiect uh, al Erasmus Plus care are ca obiectiv uh, identificarea lacunelor de calificări și prezentarea unor estimări în ceea ce privește calificările pentru sectorul turismului pe termen mediu și lung. Rezultatele acțiunilor pregătitoare la nivel eh, de produse de turism transnaționale. Aceste acțiuni au fost aplicate în două etape cu un buget de 3 milioane de euro, buget total. Iar eh, astfel am putut să avem o colaborare consolidată cu UNESCO, punând la punct prim, prima călătorie, primele călătorii ale patrimoniului uh, protejat. Uh, sunt, uh, e vorba de câteva rute care leagă 34 de situri de patrimoniu UNESCO din 19 state membre. Cele patru teme sunt Europa royală, Europa romantică, antică și subterană. Promovarea acestor patru călătorii a început deja în colaborare cu National Geographic și va continua în faza a doua a acțiunilor pregătitoare, care a început deja în luna ianuarie și va dura 8 luni. Rezultatele de până acum includ uh, activitate de consolidare a capacităților pentru aceste rute, atât în ceea ce privește seminarii și instrumentare, o platformă pe internet mobilă unde se promovează aceste călătorii, precum și activități de promovare țintite în colaborare cu National Geographic, așa cum v-am spus mai înainte. Noi încercăm să promovăm uh, aceste călătorii și mai mult uh, în 2018 până la jumătatea lui 2019 pentru a spori vizibilitatea și pentru a pune accent pe uh, piețele pentru călătoririle pe termen lung, cum ar fi uh, China, dat fiindcă anul acesta este și anul de turism UE-China și, am, și America de Nord. Vrem să creăm sinergii și să promovăm rezultatele acestor acțiuni pregătitoare în contextul diverselor acțiuni și uh, oportunități de promovare în cadrul anului de turism UE China anul 2018, în contextul uh, anul european al patrimoniului cultural, deci anul 2018, dat că merg mână în mână aceste aspecte, și prin uh, platforme de promovare comune, o inițiativă nouă care se pune la punct acum împreună cu Comisia pentru Călătorii Europene și despre care voi vorbi mai târziu. Pe lângă activitățile de promovare care țin de aceste patru călătorii, uh, vrem să îndesnim cooperarea între autoritățile de gestionare a destinațiilor și cele de gestionare a patrimoniului pentru a avea o dezvoltare durabilă a patrimoniului cultural, mai ales a siturilor UNESCO. Acum, în ceea ce privește un alt proiect pilot, tematic diferit, turismul uh, podurilor, uh, podului mondial, care a fost uh, votat pe Eh, bugetul pe 2000, de pe 2015 cu o alocare inițială de 700.000 de euro, iar Parlamentul ne-a cerut eh, să mergem mai departe cu acțiune pregătitoare cu un buget suplimentar de 1,1 milioane. Eh, fiind bugetul limitat pe care l-am avut la prima fază a proiectului pilot și uh, Uh, obiect, și dat fiind obiectivele Parlamentului, ne-am hotărât să ne, să ne concentrăm asupra trei aspecte. Crearea de ocazii între mediile de afaceri din domeniul turismului Uniunea Europeană și China, îmbunătățirea informațiilor privind călătorii din China și permiterea um, mediului de afaceri să se, uh, să se ridice la să respecte standardele Chinei și dat fiind uh, obiective interesante inițiale, Acestea a corespuns obiectivului anului turismului UE China, care reprezintă o inițiativă emblematică pentru anul acesta. Prin acest proiect pilot am strâns informații și aveți aceste informații pe site, aceste rapoarte pe site-urile de turism. Avem webinare privind, privind consolidarea capacităților, precum și seminare Um, în Shanghai uh, și Londra în ceea ce privește combinarea uh, calificărilor și am organizat și formări pentru operatorii chinezi. Sperăm, bineînțeles, să folosim rezultatele în uh, cadrul inițiativei anuale World Bridging Tourism, care va fi votată pe, pe bugetul, pentru bugetul 2018 și aici, în ceea ce acest proiect, avem și două proiecte pilot propuse de Parlament privind destinațiile uh, și promovarea Europei ca destinație de vârf. Aici am avut uh, un buget total de 1,5 milioane de euro și pentru a folosi acest uh, buget cum trebuie, am, am cumulat și bugetul acestor proiecte, de, proiecte pilot cu bugetul nostru de la COSME pentru și cu fondurile suplimentare pe care le folosim prin Fondul Maritim European. Acest buget cumulat ne-a permis să, folos, să punem la punct o platformă de promovare comună a, folosită de Comisia de Călătorie Europene, care um, pune la, aduce la o altă activități europene și, um, și um, piețe terțe, iar uh, noutatea nu este că vin la o altă uh, gestionator, gest, uh, manageri de destinații, dar că vin ca să alăture și companiile private. Și sperăm să ne folosim de aceste rezultate prin acțiunile pregătitoare pe care ne-a cerut Parlamentul Urban să o aplicăm în acesta. Promovarea um, comorilor europei și, în final, uh, să nu uităm despre turismul inteligent și aplicarea acestei acțiuni pregătitoare a început în luna ianuarie și suntem la viteza de croazieră, iar uh, aici se aleg două orașe ca capitale europene de turism inteligent pe 2019 și încă două capitale în 2020. Ideea este să se recunoască orașele care fac eforturi pentru a îmbunătăți uh, experiența vizitatorilor prin turismul inteligent, ce înseamnă accesibilitate, durabilitate, folosirea instrumentelor digitale, precum și industriile creative și a de patrimoniu cultural. Noi ne bazăm pe implicarea Parlamentului European în ceea ce privește aplicarea acestor acțiuni pregătitoare și sperăm că Parlamentul European va participa Uh, la, va, fi, va face parte din jurul european care va alege aceste cap, capitale și la ceremonia de acordare a premiul, premiilor din, uh, de la sfârșitul acestui an. Deci, după cum știți, facem tot ce putem pentru a aplica în mod eficient și eficace acțiunile pe care, care, pe care le-a încredințat Parlamentul European și ne dorim și noi ca și dumneavoastră să sprijinim competitivitatea turismului european și promovarea Europei ca destinație de vârf și sperăm că sprijinul dumneavoastră uh, pe viitor uh, va rămâne la fel de consecvent pe viitor, uh, nu numai pe termen scurt, cât și pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, dar uh, vreau să vă spun că pentru noi e foarte greu să vă urmărim fără slide, fără diapozitive, fără prezentare în PowerPoint, mai ales în ceea ce privește uh, transportul de la, ce a spus doamna Boclon, dacă avem uh, proiectul pilot, trebuie să avem și uh, pe diapozitive, cu sume clare. O această prezentare pentru mine, îmi cer scuze, dar e foarte greu de urmărit, fiindcă nu avem o prezentare în PowerPoint, nu știm despre ce vorbiți, deci data viitoare vă rog frumos să, uh, să ne aduceți și o astfel de prezentare când ne vorbiți de aceste proiecte pilot și să o trimit înainte prezentarea uh, secretariatului pentru a avea lucrurile mult mai clare. Vă dau cuvântul mai apoi. Vreau să văd dacă au colegii întrebări privind uh, turismul. Domnul Vin Van de Mulțumesc, uh, doamna președinte. Am un comentariu scurt sau mai degrabă o întrebare. Domnul de Grande și doamna Montero nu sunt alături de noi, specialiștii noștri pe domeniul turismului. Nu sunt aici, deci o să vorbesc eu liber. Acum am avut o dezbatere interesată privind turismul cu, și în relație cu China și am adresat o întrebare atunci privind reciprocitatea mă surprinde faptul că industria turismului chinez uh, este întotdeauna gata să vină în Europa, dar în cazul acestui proiect oare putem să acordăm mai multă atenție și aspectului de reciprocitate? Deci uh, firmele europene, ghizi, să se, să poată deplasa, să poată merge în China și să, să-și are activitatea acolo. Uh, Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru toate informațiile pe care le-au oferit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Vin Van den Camp. Doamna Iala Sender, mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, ca, așa cum m am întrebat înainte și mi s-a răspuns mulțumitor de la Move. aș vrea să întreb aici ce s-a întâmplat cu, uh, un, cu unele inițiative și proiecte pilot. Mă refer aici la o acțiune pregătitoare de trei ani care se numea Calypso, care se refera la oferta de turism pentru toată lumea, la toate nivelurile, inclusiv pentru vârstnici, pentru familii și, să zicem, persoane uh, Uh, care întâmpinau dificultăți ceea ce privește accesul la vacanțele, la vacanțele de uh, bunăstare, să zicem. Și nu s-a mai spus nimic despre asta, uh, iar, iar din cauza crizei economice și sociale am văzut cum unul dintre indicii cei mai importanți, adică una dintre modul în care a suferit clasa de mijloc lucrătorii și uh, vacanțele erau un mare câștig social și un element de bunăstare pentru familii și pentru vârstnici, iar asta este, acum este primul cadru în care se vede în afară de șomaj, primul indice unde se vede uh, cât au avut de suferit uh, această clasă socială care participa foarte activ și vreau să vă întreb dacă uh, a evaluat uh, Comisia această inițiativă a acțiunilor pregătitoare și cum, ce s-a obținut, uh, cum s-a făcut toate astea? Se pregătea oare pentru o acțiune mai, mai mare, un proiect mai mare pentru acest tip de acces. Uh, ați putea să ne oferiți mai multe informații? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Domnul Oriri Domnul Ujeli, mă scuzați, uh, și după aceea dăm cuvântul comisiei. Căsăm uh, szépen. Mulțumesc, doamnă președinte. Anei, aș vrea să-i spun, poate că nu ați fost uh, mai devreme prezentă când am intervenit. Am abordat deja câteva subiecte. Am să repet ceea ce am spus mai devreme. În principiu, este vorba de faptul că noi ajutăm la adunarea acestor bani și ei sunt cheltuiți la evenimente, conferințe și așa mai departe. Noi din acești bani vrem să facem politică europeană. Și da, bineînțeles, nu este o greșeală a, un, a unei persoane uh, sau a unui singur deputat sau a singurei persoane din comisie. Sistemul este, uh, este unul deficitar. Eu aș propune ca um, la o viitoare reuniune a coordonatorilor să discutăm despre acest subiect. Trebuie să îl întrebăm pe chiar pe președintele Juncker cum sunt cheltuiți acești bani. Nu este numai o chestiune de partid politic, de social-democrați. Nu numai noi ne ocupăm de acest subiect. Cred că coordonatorii ar trebui să ia o inițiativă în acest sens. Și reiau. Nu ține de o direcție uh, a Comisiei. Ține de sistem și nu putem permite ca lucrurile să continue la fel. Mulțumesc. Următoarea noastră reuniune a coordonatorilor uh, va fi foarte bogată, ceea ce privește punctul de ordine de zi. Dau cuvântul domnului Atanas Oculu pentru a răspunde întrebărilor adresate. Vezi două minute. Vă dau cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește reciprocitatea acțiunilor cu China, așa cum am spus, cele două evenimente de matchmaking pentru mediul de afaceri, una a avut loc la Shanghai, cealaltă la Londra, iar în contextul anului turismului UE China 2018 am organizat evenimente pentru mediul de afaceri nu numai în Europa, la Berlin, dar și la Shanghai, la Beijing și la Macao. Deci uh, suntem uh, foarte atenți la chestiunea reciprocității și crearea de uh, șanse de ambele părți. O să dau acum cuvântul colegului meu pentru a răspunde la întrebarea privind acțiunea pregătitoare Calipso. Dar înainte vreau să vă spun că noi am trimis o prezentare în PowerPoint cu o listă a acțiunilor pregătitoare Poate că s-a pierdut uh, cumva și de asta nu a fost uh, prezentat aici. Poate că nu era clar în prezentare, dar vă spun că, încă o dată că noi încercăm să facem o legătură între rezultatele proceselor cu politicile în derulare la nivel european, fie că e vorba pe cali- de calificări în domeniul turismului sau promovarea Europei ca destinație principală sau a turismului cultural. Asta ca să vă dau doar câteva exemple. Acum dau cuvântul colegei mele. Mulțumesc. Doamna Ayala Sender, Sender știu că uh, vă e foarte dragă această acțiune pregătitoare și noi am continuat după finalul acțiunii cu, acțiuni, cu eforturile noastre. Există și un plan de acțiune care a fost pus la punct cu ajutorul experților din domeniu. Vi, vi-l putem uh, trimite dacă doriți. Am avut uh, parteneri pe DG Connect uh, în um, contextul uh, proiectelor privind îmbătrânirea activă pentru a crea sinergii. Am pus accent și pe la COSME, ceea ce cele de ofertă, pe posibilitatea de a diversifica și oferta turistică și pentru a, inclu- pentru a da dată de incluziune pentru anumite grupuri, cum ar fi vârstnici sau cei cu venituri scăzute sau tineri și uh, pe, și tot timpul ținem, bineînțeles, pe, ținem de cont de aspectul sezonier, fiindcă ne dăm seama că este o mare provocare pentru sector. Mulțumesc foarte mult pentru uh, răspunsul la întrebări. Sper că vom avea ocazia să ne vedem în curând și având mai multe informații, uh, fiindcă turismul, bineînțeles, prezintă un aspect central al activității comisiei noastre. Domnule Vim Van de Cam, dacă nu aveți nimic la diverse și nu există nimic la diverse, deci uh, vreau să vă spun că următoarea noastră reuniune are loc luni 19 martie la ora 15. Ne vedem atunci o săptămână frumoasă în Parlamentul European. La revedere! Menetus.